Yes. Intervenție fără microfon. Cette euh, question, euh, c'est euh, encore une fois categoric o altă chestiune extrem de delicată. Apoi, săptămâna trecută la Strasburg, Parlamentul a adoptat uh, raportul doamnei Lochbiller privind lupta împotriva traficului cu ființe umane în relațiile externe ale Uniunii Europene. A fost apoi prezentarea făcută de doamna vicepreședinta Comisiei, înaltă reprezentantă doamna Mogherini, a raportului anual al Uniunii privind drepturile omului și democrația în lume în 2015 și pe acest raport, uh, de altfel, se va baza și raportul colegului nostru, domnul Weidenholzer. A fost un schimb de opinie extrem de interesant. grupurile politice au putut să exprime pe marginea acestui raport. Uh, pentru mine a fost interesant. Acum un an am fost raportor al Parlamentului, la rândul meu, acum sigur este rândul domnului Weidenholzer. PPE-ul a desemnat-o pe doamna Robol ca raportor din umbră și sunt convins că în toamnă o să avem un material deosebit de interesant, bazat pe raportul Dai Mogherini acum. V-aș propune acum să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Urăm bun venit în sală reprezentanților ambasadei thailandeze din Bruxelles și în numele comisiei noastre doresc să încerc cer scuze pentru întârzierea survenită la ședința noastră anterioară. Din păcate, atunci n-am putut păstra acest punct pe ordinea de zi. Este vorba de raportul delegației Duran, Thailanda. Colegul nostru, Pier Antonio Panzeri, a reprezentat comisia noastră și a vizitat Thailanda între 16 și 19 mai am fost acolo împreună cu colegii noștri din Delegația pentru Relația cu țările ASEAN. Thailanda a făcut obiectul unor rezoluții de urgență ale Parlamentului uh, după lovitura de stat din 22 mai 2014. Ultimele două rezoluții au fost votate în 2015, în lunie mai și octombrie. Prin urmare, această vizită este extrem de justificată. Sunt convins de asemenea că Pier Antonio Panzeri ne va explica ce s-a întâmplat, ce întâlnire a avut acolo și care sunt principalele concluzii. De aceea am să-i dau acum cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus deja că a fost vorba despre o delegație comună, ASEAN și subcomisia DROA, pe care am reprezentat-o eu. Scopul acestei vizite a fost să obținem informații la fața locului în legătură cu starea, situația în domeniul drepturilor omului în Thailanda și ați spus și dumneavoastră, recent Parlamentul a adoptat o rezoluție privind situația din această țară. În ultimele 26 de luni au fost adoptate patru rezoluții, așa că pentru noi se pune problema să putem verifica la fața locului starea de fapt. Suntem acum în situația ce, că au trecut doi ani de la lovitura de stat din Thailanda, au existat întâlniri la anumite nivele, nu putem spune la nivel înalt, pentru că a fost o delegație a Uniunii Europene la Bangkok, dar a avut loc și o întâlnire și la Bruxelles între reprezentanții Comisiei Europene și uh, o delegație la nivel înalt din Thailanda. S-au discutat probleme legate de acordul comercial și uh, în cadrul căruia s-a discutat și uh, sectorul pescuitului. Este vorba despre o țară care de doi ani are un regim militar după o lovitură de stat. Principalele două partide uh, nu au capacitatea de a-și asuma responsabilități uh, politice. Junta militară a exploatat această situație și Uh, acum, în luna august, urmează să aibă loc un referendum pe marginea unei uh, propuneri constituționale. Putem avea păreri diferite despre această propunere de Constituție, dar oricum nu se poate derula în condiții normale o campanie electorală. Cei care uh, sunt favorabili ideii de a respinge această propunere de Constituție. În clipa de față sunt supuși unor presiuni și ca atare probabil că nici uh, acest uh, referendum uh, nu va putea să se desfășoare liber, nu va putea să fie exercitat liber un vot împotriva acestui guvern. Probabil că în următorii cinci ani lucrurile vor decurge asemănător. Într-un fel, Parlamentul se va afla de asemenea sub tutela regimului militar. Deci, noi, la nivel foarte înalt, spuneam, nu am putut purta discuții. Este dificil să uh, ne facem o idee despre opinia publică, dar acum, dacă se votează împotriva acestei Constituții, nu există un plan B. Deci, este Uh, iată, uh, o opinie legată de situația politică existentă în clipa de față în Thailanda. În uh, numele subcomisiei DROA am avut contacte cu diverse personalități, inclusiv din sfera politică, și salut faptul că și astăzi avem ocazia să mai vorbim o dată despre acest subiect dar m-au interesat și probleme legate de legislația muncii și de drept. Dar spuneam că la Bruxelles a avut loc o întâlnire la nivel înalt. Comisia Europeană, într-un fel, i-a arătat cartonașul galben Thailandei, pentru că există mulți migranți care practică um, activități ilegale, nu au drepturi, există abuz împotriva lor pe piața neagră a muncii, există forme extreme de exploatare, inclusiv a lucrătorilor pe mare. Există pericole uriașe eh, cărora oamenii eh, se supun, problemele sunt uriașe și Uh, practic o uh, activitate sindicală în această țară uh, nu a putut să se înfiripe. Deci trebuie să luptăm pentru drepturile lucrătorilor, pentru drepturile lucrătorilor migranți. Am avut legătură legături și discuții cu reprezentanți ai agențiilor de plasare a forței de muncă dar uh, sunt și probleme de proprietate, pentru că există lacune legislative uh, care sunt exploatate de către regim uh, cred că și traficul de persoane până la urmă trebuie să fie combătut, mai ales în sudul Thailandei. Aceasta este o problemă și este important să cădem de acord și cu noul guvern din Myanmar să se semneze un memorandum of understanding, pentru că până acum s-a acționat prea puțin în acest sens. După aceea am Uh, uh, solicitat de asemenea uh, ca lucrătorii să aibă posibilitatea să aibă un cont bancar, banii și salariile să poată fi virate într-un cont bancar. Pentru că în clipa de față, acum, situația este inversă. Plătești ca să obții un loc de muncă și ești tot timpul îndatorat patronului. Deci este o formă de presiune, de exploatare. Oamenii uh, pur și simplu nu mai pot să plece. În cea de-a doua parte a vizitei am avut și contacte separate cu președintele uh, Comisiei Naționale pentru Drepturile Omului și cu reprezentanța Ministerului Justiției și am putut să vizitez și o tabără de refugiați. Ne-am exprimat îngrijorarea în legătură cu modul în care sunt încălcate drepturile fundamentale, dreptul de exprimare, dreptul de asociere pentru că este important ca un sistem democratic să fie reconstruit. Este premiza oricărei viitoare evoluții a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Thailanda. Și ne-am exprimat îngrijorarea în legătură cu uh, represiunile la care se dedă guvernul împotriva unor oameni politici, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile care au uh, opinii critice spuneam că uh, am vizitat și o tabără de refugiați în care erau 38.000 de refugiați. Dar există uh, aproximativ 100 de uh, mii de refugiați în alte tabere uh, la, în apropierea uh, graniței. Și acum uh, uh, se încearcă retrimiterea refugiaților uh, în uh, țările de origine. Thailanda nu oferă o politică de integrare a acestor refugiați. Deci, în cadrul noului memorandum, uh, pentru noi uh, este obligatoriu pentru relațiile dintre Thailanda și Myanmar să se acționeze și în avantajul acestor oameni refugiaților. Pentru noi situația este îngrijorătoare iar banii pe care Uniunea Europeană îi pune la dispoziție pentru aceste tabere de refugiați uh, vor scădea uh, ca nivel. Pentru că situația din Myanmar s-a schimbat. Banii vor fi puși la uh, dispoziție direct noului guvern, doamnei Aung San Suu Kyi dar eu cred că trebuie până la urmă aceste tabere de refugiați să își poată închide porțile, iar oamenii aceștia să își redobândească uh, demnitatea umană, de care în clipa de față sunt privați. E vorba despre situația uh, de securitate în această zonă, dar și despre probleme legate de cetățenia refugiaților. Și am mai avut și o întâlnire legată de alte subiecte. Știți că uh, există uh, persoane uh, private de libertate, este vorba inclusiv de un cetățean european care este în clipa de față deținut. Cred că Audierile în procesul lui uh, au avut loc ieri. Uh, nu știu ce uh, hotărâre a fost pronunțată, dar de asemenea este o chestiune care trebuie să fie rezolvată cât mai uh, urgent. Domnule președinte, acestea ar fi pe scurt câteva observații legate de vizita pe care am efectuat-o în Thailanda este pentru noi o țară importantă, care îi acordăm permanent atenția noastră. Europa își dorește relații pozitive cu Thailanda, dar este clar că acum această țară se află într-o perioadă de tranziție. Faza de regim militar trebuie la un moment dat să se încheie și trebuie să existe condiții minime pentru uh, un proces democratic. Mulțumesc foarte mult, domnule Panțeri. Nu văd uh, uh, vreun coleg care dorește să intervină. Ba da, doamna Post. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare pe care doresc să-i adresez domnului Panțeri în legătură cu forța de muncă migrantă. De unde vin acești migranți uh, care lucrează ilegal? Ei uh, vin din țările vecine, uh, printre altele din Bangladesh, deci din uh, statele vecine Thailandei. Sunteți mulțumită de acest răspuns? Bun. În cazul acesta, îi voi da cuvântul domnului Carl Henrik Hall, uh, care la Serviciul European de Acțiune Externă răspunde de relația cu Thailanda. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului uh, deputat Panțerii. Uh, salutăm uh, angajamentul pe care Parlamentul European și subcomisia DROA Ehm, îl dovedesc pentru Thailanda. Cunoaștem uh, vizita efectuată, salutăm și uh, uh, rezoluția adoptată. Știm că domnul Panzeri are și o îndelungată experiență în probleme legate de piața muncii. Suntem de acord cu observațiile domniei sale în legătură cu importanța libertății de expresie și libertății de asociere, care sunt de importanță fundamentală pentru democrația din această țară. Thailanda are nevoie de un dialog deschis înainte de efectuarea referendumului și există într-adevăr multe probleme pe care comunitatea internațională le menționează. Uh, recent și uh, secretarul general adjunct al Națiunilor Unite a uh, menționat aceste probleme este important să existe o dezbatere liberă pe marginea propunerii de Constituție, pentru că uh, Um, este uh, limpede din uh, istoria Thailandei că trebuie să se ajungă din acest punct de vedere la un uh, consens social. Există probleme în domeniul drepturilor omului, există mulți civili care sunt judecați de tribunale militare. Iar în ce privește drepturile muncitorilor, Aici este nevoie de un dialog uh, rodnic cu Thailanda. Uh, s-a spus că a avut loc o vizită a unei delegații din Thailanda la Bruxelles. Um, și Thailanda a întreprins o serie întreagă de pași care pot fi caracterizați ca fiind un, uh, o acțiune pozitivă în acest sens. Deci se întâmplă din acest punct de vedere multe lucruri. Autoritățile thailandeze au interzis munca um, pe ambarcațiunile de pescuit, munca copiilor și, de asemenea, avem colegi în comisia care împreună cu reprezentanții Organizației Mondiale a Muncii și cu reprezentanți din Thailanda au stabilit un program, au pus la dispoziție uh, finanțele necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în sectorul uh, prelucrării uh, fructelor de mare și se uh, conlucrează cu Organizația Mondială a Muncii pentru îmbunătățirea condițiilor uh, de muncă a lucrătorilor în uh, sectoarele industriale și alimentare din Thailanda. Există și o convenție legată de pescuit și un protocol uh, legat de munca forțată, interzicerea muncii forțate care uh, au fost uh, adoptate. Deci, în ce privește dreptul muncii, vom urmări în continuare evoluțiile. Mulțumesc foarte mult! voi da acum cuvântul domnului Pia Paxarun, care este șeful misiunii diplomatice a Thailandei la Bruxelles. Aveți cuvântul, domnule. Uh, Mr. Chairman, Domnule președinte, stimați eurodeputați, stimați colegi, bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-a oferit să iau cuvântul. Aș vrea să vă spun înainte de toate că vizita din Thailanda a membrilor uh, Parlamentului European, uh, așa cum a fost prezentată de domnul uh, Panzeri, a fost binevenită în Bangkok. Uh, a fost o bună ocazie pentru noi să avem o discuție constructivă cu prieteni în legătură cu uh, situația politică din uh, Bangkok și Thailanda și uh, vă asigur că guvernul thailandez a ascultat cu atenție preocupările dumneavoastră. În ce privește situația actuală, parcurgem o perioadă de tranziție înspre un sistem democratic stabil, așa cum s-a spus, am uh, elaborat un nou proiect de uh, Constituție și uh, pe 7 august urmează să aibă loc un referendum pe marginea Constituției. După aceea sperăm ca anul viitor, la mijlocul anului viitor, să putem avea alegeri. Noi am valorificat propria experiență din ultima decadă. Știm, din păcate, că libertatea de expresie a fost uh, folosită pentru uh, a uh, incita la ură în Thailanda. Și uh, de aceea uh, Comisia Electorală din Thailanda a decis ca exprimarea opiniei publice pe marginea Constituției să aibă loc într-o manieră non-confrontativă iar opiniile pe marginea proiectului de Constituție sunt distribuite prin ziare, prin mass media online, în cadrul unor talk show-uri, în emisiunile de radio dar uh, se derulează foarte bine acest proces și presa din Thailanda și mass media din Thailanda, radio, televiziunea, um, uh, poate să fie uh, critică și dinamică mai mult decât oricând. Aș vrea să menționez și câteva aspecte legate eh, de problematica drepturilor omului din Thailanda. Pe 10 mai am, uh, ne-am raliat la măsurile uh, FAO uh, și la Convenția privind dreptul muncii și guvernul a luat măsuri pentru a proteja drepturile lucrătorilor migranți. Încercăm să instituim un sistem de înregistrare pe plan național și um, avem acorduri de cooperare în domeniul muncii cu statele vecine un asemenea acord s-a semnat și cu în cadrul vizitei doamnei Aung San Suu Kyi când a vizitat Thailanda ă, și era vorba despre ă, stoparea traficului de persoane. În felul acesta, drepturile lucrătorilor din Thailanda vor putea ă, să fie mai bine apărate. Și dați-mi voie să vă ofer și câteva informații. Majoritatea lucrătorilor migranți din Thailanda vin din statele vecine, din Myanmar, de pildă cei mai mulți. Dar, în, de asemenea, din domeniul sector uh, drepturilor omului, cu două luni în urmă am participat la Geneva la o reuniune internațională și am acceptat recomandările care uh, ne-au fost uh, făcute de către partenerii noștri de dialog și le vom implementa într-un viitor apropiat. O veste bună este faptul că a fost publicat pentru 2016 un raport al Statelor Unite în care Thailanda a fost până la urmă plasată pe o poziție mai bună în ce privește eforturile din ultima vreme de a elimina traficul de persoană. Deci este o activitate în curs, mai avem multe de făcut uh, în Thailanda pentru a uh, elimina, eradica traficul de persoane și uh, vă vom ține la curent în legătură cu rezultatul eforturilor noastre pentru a combate acest tip de infracțiune. Și în încheiere, în ce privește refugiații la uh, granițele cu statele vecine. Noi uh, rămânem în strictă legătură cu un altul comisariat ONU pentru uh, drepturile omului și pentru refugiați și uh, am discutat această problemă uh, inclusiv în cadrul vizitei de luna trecută a doamnei Aung San Suu Kyi în Thailanda. Relațiile noastre cu Uniunea Europeană sunt foarte apreciate. În Thailanda suntem prieteni și uh, dorim să continuăm dialogul în orice domeniu, inclusiv uh, în domeniul politic. Iar misiunea thailandeză la Bruxelles vă stă la dispoziție pentru clarificarea oricărei probleme care ar putea să apară. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru deschiderea uh, manifestată, pentru cuvintele adresate. Nu știu dacă Antonio Panzeri dorește să mai spună ceva pentru a conchide dezbaterea pe această temă. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Două, sper, uh, clare mesaje Sigur că este important să stabilim relații mai strânse dintre Uniunea Europeană și Thailanda. Sigur, acesta este mesajul politic pe care trebuie să-l transmitem. Pentru că, sigur, a fost destul de simplu să ajungi la o uh, lovitură militară în această țară, fără prea mare vărsare de sânge. Pentru că există un sistem cu două partide principale, care în clipa de față se dovedesc a fi incapabile să mențină uh, pacea în țară. De aceea cred că este important să avem un mesaj foarte clar uh, la adresa juntei militare că uh, această militarizare a țării trebuie uh, încheiată, că trebuie să existe până la urmă o tranziție de la un regim militar la un proces democratic. Iar în ce privește libertatea, libertățile cetățenești. Eu sunt ușor de altă părere decât ceea ce s-a spus acum. În continuare, afirm în legătură cu referendumul că se aleg formulări foarte agresive care pot să ducă la distorsiuni și că nu este posibil să uh, uh, organizez o reuniune, să, ca oamenii să uh, aibă un schimb de vederi vis-a-vis -vis de acest referendum. Sigur, oamenii au dreptul să meargă liber să voteze, dar trebuie să fie informați în prealabil. Iar în ce privește din nou uh, libertățile cetățenești, se vorbește foarte mult de lez majestate. Este un uh, concept care la noi practic uh, a dispărut, dar uh, evocându-le majestatea, practic eh, poți să oprimi opoziția. Și eh, este important ca libertățile individuale, libertățile eh, colective să fie restabilite. Și o ultimă observație în final. I-am arătat cartonașul galben Thailandei în probleme legate de uh, condițiile de muncă. Iar acordurile comerciale acum trebuie să aibă și prevederi legate de apărarea drepturilor lucrătorilor. Nu putem evita acest aspect. Și o altă chestiune care este importantă, ă, trebuie să existe o întâlnire și între Myanmar și Thailanda pentru a încheia un nou memorandum între cele două țări, pentru ca odată pentru totdeauna să fie rezolvate problemele legate de taberele de refugiați, de migranții din Thailanda, pentru că taberele continuă să existe. Deci sunt câteva chestiuni eh, la care eu țin. Eh, bun, cu aceste observații, Încheiem aici dezbaterea pe marginea problematicii tailandeze și trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Întrebările adresate Serviciului de Acțiune Externă și Comisiei. Prima ă, întrebare care se află pe ordinea de zi a fost adresată de doamna Teresa Jimenez Beseril Barrio Domnia sa nu este prezentă în sală, dar îmi permit să uh, redau eu această întrebare. Este vorba despre criza umanitară din Venezuela și de dificultățile extraordinare uh, care uh, au fost întâmpinate în ultima vreme în ce privește accesul cetățeanului la alimente de bază. Au existat acțiuni de protest, manifestații de amploare și ieri sau alaltă ieri am văzut că autoritățile chiar au uh, deschis frontiera cu, cu Columbia pentru că ave cetățenii din Venezuela să poată uh, să se deplaseze în Columbia pentru a se aproviziona cu alimente de bază. Bun, întrebarea colegei. Ce pași dorește să întreprindă Comisia Europeană pentru a face față crizei umanitare serioase care uh, deja uh, ajunge să se transforme într-o problemă severă în domeniul drepturilor omului în Venezuela? Și cred că domnul Jean-Pierre Gu, uh, șef de direcție din partea Comisiei, va răspunde. Yes, uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc și să mențion, mulțumesc și doamnei deputat care a pus această întrebare. Serviciul European de Acțiune Externă împărtășește preocupările legate de situația din Venezuela. E vorba de lipsa de produse alimentare și de medicamente. E o criză complexă care are o dimensiune economică, politică și socială. În acest context, Doamna Mogherini a spus deja că toate părțile interesate din Venezuela trebuie să colaboreze pentru a depăși provocările cu care se confruntă această țară. În acest context, trebuie să aibă loc un dialog constructiv între opoziție și guvern, opoziția fiind majoritatea parlamentară pentru a găsi o, o soluție. Trebuie acordată sprijin domnului Rodrigo Zapateros și Fernandez Santorijes. Pe 7 iulie, parlament, majoritatea parlamentară a spus public că e gata să intre într-un dialog, dar a pus niște condiții și sunt o serie întreagă de dificultăți uh, pentru a promova acest dialog. Totuși, considerăm că e un moment nou care trebuie să fie folosit, un avânt nou care trebuie să fie folosit. Și cu această ocazie, doamna Mogherini a salutat această evoluție. Mm, opoziția s-a angajat în acest dialog, s-a programat uh, un nou dialog pentru această săptămână, dar din cauza unor dificultăți a fost uh, anulat. Însă vom urmări în continuare acest dialog. Considerăm că este o șansă foarte bună ca urmare a reuniunii cu ministrii din Venezuela, pe 18 iunie la Bruxelles, directorul pentru America al serviciului nostru, doamna Editerta, a făcut, fost într-o vizită în Venezuela și s-a întâlnit cu mai mulți miniștri, cu vicepreședintele care se ocupă de chestiuni economice și cu o serie de reprezentanți uh, ai Parlamentului, inclusiv uh, președintele, ca și reprezentanți ai partenerilor regionali și locali. Obiectul era să întărească canalele de comunicare și pentru a găsi maniere de a susține dialogul și mecanisme de asistență. După cum știți, Consiliul pentru Afaceri Externe va discuta această situație din Venezuela pe 18 iulie, adică luni de situația din Venezuela, cu toată complexitatea ei, reprezintă uh, o prioritate politică a Uniunii Europene. Noi trebuie să ne gândim la posibile răspunsuri față de situația din Venezuela și uh, acordarea asistenței ar fi o soluție. Canalele de comunicare care au fost stabilite uh, trebuie să ne permită ca împreună cu autoritățile din Venezuela să găsim posibilitatea de a asigura asistență pentru cele mai presante nevoi. Serviciul nostru este în contact cu serviciile Comisiei ca să vedem în ce manieră poate fi asigurată asistența colegii mei de la Comisia Europeană, că, care sunt prezenți aici, vă pot furniza informații în acest sens dacă doriți. Mulțumesc. Sir, sigur că dori. Mulțumesc. Vă rog, aveți cuvântul. Bună dimineața, sunt de la Departamentul pentru Protecție Civilă și Ajutor Umanitar. Am urmărit îndeaproape situația din Venezuela din perspectivă umanitară, astfel încât uh, am făcut două misiuni în această țară recent, una în martie și cealaltă în iunie. În aceste două misiuni Uh, am confirmat faptul că realmente situația este dificilă în ceea ce privește hrana și sănătatea. Sunt limitări în ceea ce privește intervenția în această țară, pentru că, în primul rând, e vorba de situația politică, de polarizarea politică. Guvernul nu dorește să beneficieze de asistență externă în acest moment și să mai pune și problema uh, numărului foarte limitat de parteneri din teren. E vorba de finanțarea partenerilor, agențiilor pentru ajutor umanitar, a organizațiilor internaționale, dar sunt, nu sunt foarte multe prezente în Venezuela și chiar dacă sunt prezente agențiile ONU, nu au prezență în teren ceea ce reprezintă o limitare pentru noi, o constrângere. O altă constrângere este lipsa de date, de date fiabile, pentru că guvernul nu dă date fiabile, deci este foarte greu să avem o imagine clară, corectă a situației. Urmărim uh, această situație și încercăm să găsim modalități de a asigura asistență dacă situația, de exemplu, s-ar deschide în vreun fel, uh, am încercat să găsim modalități de a ne pregăti pentru această deschidere, împreună cu partenerii noștri, împreună cu Serviciul de Acțiune Externă și cu alte servicii ale Comisiei, vom încerca să facem ceva și sunt chestiuni care nu pot fi rezolvate doar prin ajutor umanitar. Trebuie ca toate părțile interesate să colaboreze. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Următoarea întrebare a fost înaintată de domnul Austrevicius, uh, colegul nostru de la Liberal. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întrebarea mea e simplă și se bazează pe realitatea din uh, prezent legată de relațiile cu Iran după înțelegerea nucleară privind dintre puterile occidentale și Iran, pe care o susținem, uh, sunt semnale totuși că modificarea situației și dinamica drepturilor omului din Iran nu se îmbunătățesc. Pedapsa cu moartea continuă să existe Lapidarea, de asemenea, a fost aplicată în foarte multe ocazii și este o încălcare cruntă a drepturilor omului în Iran. De aceea, vreau să pun o întrebare Serviciului European de Acțiune Externă și să ne explice mai concret, dând exemple practice, în ce măsură și în ce modalitate Uniunea Europeană este angajată într-un dialog privind drepturile omului cu Iranul. Și dacă s-au făcut progrese în ultima vreme din acest punct de vedere. Cum a fost transmis uh, mesajul acesta către partea iraniană și ce răspuns am primit sau poate că o să primim în lunile viitoare. Cam asta ar fi întrebarea mea. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru răspuns. O să dau cuvântul doamnei Maia Urbanska, care este responsabilă de relația cu Iranul la Serviciul European pentru Acțiune Externă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Austrevicius, pentru întrebare. Aș dori să mă refer la începutul întrebării dumneavoastră cât privește strategia globală și ce s-a spus în strategia globală despre Iran. Într-adevăr, se menționează țara asta în contextul promovării uh, unei ordini foarte dure. Multilateralismul este o principiu de bază al ONU și prin uh, greutatea noastră comună putem contribui la o lume prosperă și pașnică. Uh, acordul nuclear este un exemplu, ceea ce înseamnă că acordul nuclear este rezultatul unor eforturi uh, diplomatice pentru a pune capăt acestei situații, ceea ce arată că diplomația uneori duce la rezultate bune. Cât privește acțiunile uh, făcute de serviciul nostru în ceea ce privește drepturile omului s-a acordat uh, în timpul uh, vizitei la nivel înalt al înaltei reprezentante împreună cu mai mulți uh, comisari din aprilie că drepturile omului reprezintă un aspect important al angajamentelor noastre viitoare cu Iranul. Doamna Mogherini s-a, întâlnit cu domnul Zarif, lucru care a fost arătat și în declarația comună emisă la sfârșitul vizitei și împreună cu iranienii am convenit că primul pas uh, va fi că un delegat iranian va veni la Bruxelles ca să începem discuțiile. Din câte știm nou, delegația aceasta va veni probabil după vacanța de vară. Este adevărat că ne avem încă preocupări importante privind situația drepturilor omului din Iran E vorba de numărul mare de execuții, inclusiv execuția ale minorilor, uh, restrângerea libertăților și ale drepturilor femeilor și minorităților. Însă sperăm să discutăm aceste chestiuni într-un spirit constructiv pentru a putea construi încrederea și pentru a putea îmbunătăți situația din teren. Dar uh, sunt încă etape timpurii și trebuie să începem practic acest dialog Uniunea Europeană va continua să-și exprime îngrijorările în cadrul uh, în care a făcut până acum îngrijorări legate de drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Apropo de cele ce ni s-a spus până acum și apropo de delegația așteptată, înțeleg că este o delegație oficială, nu sunt ONG-uri, nu, e o delegație oficială avem ceva și noi în comun ne putem întâlni cu persoanele care vin pentru a putea să le punem și noi niște întrebări, este o șansă extraordinară pentru noi să putem să avem o discuție față în față și să le putem pune întrebări acestor persoane. Domnule președinte, văd că avem uh, foarte multe relații de afaceri care se dezvoltă și nu putem să avem uh, să mergem cu viteza fulgerului în relațiile de afaceri și să lăsăm deoparte drepturile omului. Nu trebuie să ne ferim de acest lucru. Poate ne putem gândi cumva la o activitate comună cu această ocazie a acestei vizite. Cred că e o idee foarte bună, spune președintele. Vreau să spun următoarele. Voi comunica cu Elena Valenciano, președinta comisiei noastre. Peste două zile este termenul de înaintare a amendamentelor pe raportul lui Richard Howitt pe tema Iranului. Am discutat deja la Strasbourg această chestiune, am avut un prim schimb de vederi privind Iranul acum o săptămână deci e momentul potrivit și sper că Elena Valenciano va fi de acord cu propunerea făcută de dumneavoastră și o să încercăm să uh, facem aranjamentele practice necesare pentru a avea acest schimb. Mulțumesc foarte mult. Următoarea întrebare a fost înaintată de Barbara Lochbiller. Ea nu este aici, doamna Lochbiller nu este aici iar colega noastră Sargentini va prezenta această întrebare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face mare plăcere să pot să pun această întrebare, nu numai în numele Barbarei, și vreau să spun că și eu sunt de acord cu întrebarea. Întrebarea se referă la uh, cadrul parteneriatului pentru migrație lansat de Comisie și concluziile Consiliului European de pe 28 iunie privind migrația. Consiliul a spus că dorește să construiască un cadru de parteneriat efectiv în cooperare cu statele uh, comparativ, comparabil cu înțelegerea cu Turcia. Uh, scopul este să avem rezultate rapide pentru a preveni migrația ilegală. E vorba de Libia și Etiopia, Libia și Etiopia unde sunt programe privind gestionarea migrației uh, și e vorba și de Sudan în acest lucru. Uh, am două întrebări, de fapt. Cum vă veți asigura că uh, Uniunea Europeană va susține aceste guverne care încalcă drepturile omului și nu vor conduce la încărcarea drepturilor omului sau la stabilizarea unui sistem autocratic? Și a doua întrebare, uh, înțelegerea sau declarația sau comunicatul de presă dintre Uniunea Europeană și Turcia, unde Toată această înțelegere cu Turcia pleacă de la ideea că Turcia este o țară sigură pentru migranți și refugiați și că guvernul turc asigură protecție la nivele internaționale, la standarde internaționale, dar ținând cont de rapoartele primite de la ONG-urile internaționale și la organizațiile privind drepturile omului, primim uh, rapoarte privind izolarea solicitanților de azil, uh, încarcerări ilegale, foarte multe persoane returnate în zona de război din Siria și chiar uh, faptul că au fost împușcați refugiații la granița cu Turcia. Vrem să înțelegem ce informații s-au folosit pentru a clasifica Turcia drept o țară sigură. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum o să invit pentru răspuns pe domnul Leonelo Gabriții, șef de divizie de la Serviciul Extern de Acțiune Externe pentru chestiuni globale. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această întrebare, întrebare foarte lungă. Am să încerc să răspund concis. Dar de ce vă mulțumesc pentru întrebare? Asta din două motive principale. Odată, ni se dă posibilitatea să clarificăm puțin fondul din spatele acestei chestiuni. Uh, sau mai curând percepția care a dat naștere acestei întrebări, pentru că realitatea e una, percepția realității e alt lucru. Știți că s-a vorbit de compararea acestor framework partnership, relația noastră cu Turcia, care sunt o uh, chestiune diferită. Apoi, de ce, de asemenea, doresc să vă mulțumesc pentru întrebare, este pentru că mi se va permite o clarificare a rolului jucat de Comisie, de serviciu European de Acțiune Externă și statele membre. Și de statele membre, pentru că sunt lucruri foarte strâns legate de ideea competențelor ce revin statelor membre. În ultimul an, an și jumătate, după criza migrației, dacă ne uităm la concluziile Consiliului și la concluziile Consiliului Ministrilor de Externe din octombrie anul trecut, au formulat un mesaj ferm. Europa trebuie să facă ceva în materie de readmitere și de a asigura reîntoarcerea migranților în țara de origine. Asta a fost poziția clară europeană, sau cel puțin miniștri din statele membre au vrut să trimită acest mesaj. And s'occupera un peu de faire les dialogues avec les pays tiers. Am subliniat că Europa va intra într-un dialog cu statele terțe, încercând să retrimită migranții acasă. Dumneavoastră, politicieni, înțelegeți mai bine această abordare decât mine, dar clar exista o presiune mediatică. Răspunsul instituțional a fost imediat, au venit concluziile Consiliului Ministrilor de Externe, au venit concluziile Consiliului European și apoi ultimele concluzii. Și în ultimele concluzii se formulează o sarcină a șefilor de stat și de guvern de a încheia parteneriate cu statele terțe Se vede aici mesajul inițial al miniștrilor de interne, se pune accentul pe reîntoarcerea acasă a migranților, Însă există acolo și o componentă care vorbește de parteneriate autentice. Este o componentă susținută de doamna Bogherini și în discuțiile cu miniștrii de afaceri, miniștrii de externe. Noi eh, trebuie să rezolvăm o ecuație extrem de complexă. Pe de o parte, trebuie să intrăm în dialog cu aceste state terțe pentru ca pe termen scurt să obținem rezultate în gestionarea fluxurilor migratorii și să asigurăm întoarcerea și repatrierea migranților, cum ne-o cer șefii de stat și de guvern, dar în același timp ni se dă mandatul de a reanaliza chestiunile ce țin de migrație și de a le trata nu ca pe, o, pe un lucru izolat, ci într-un context mai larg, nu doar întoarcere, ci și fluxurile sistematice, gestionarea fluxurilor în statele de tranzit. Vorbim de state care la rândul lor, se confruntă cu un număr mult mai, mai mare de migranți decât statele europene. Deci, ideea e că această abordare holistică trebuie integrată în dialogul, în parteneriatul pe care îl avem cu aceste state. Există în acest sens o scrisoare trimisă acum două săptămâni de domnul Juncker, doamnei Mogherini, spunând că trebuie să se exploateze la maximum tratatul de la Lisabona, și anume rolul dânsei de înalt reprezentant și de vicepreședinte al Comisiei. În cooperare cu alți comisari, Dânsa va trebui să sintetizeze toate aceste elemente, integrându-le în nouă parteneriate. Procesul este în plină desfășurare și pentru prima dată în această operațiune implicăm și statele membre, în termeni concreți, statele membre, nu mai pot să spun acum uh, că doamna Mogherini, domnul Inghil, se ducă în Senegal să rezolve problema, când noi știm că problema repatrierii senegalezilor, care ar fi prin Franța, Spania, Italia, uh, ține de competența jandarmeriei franceze sau a Guardia Civil din Spania și așa mai departe. Deci, statele membre își asumă propria responsabilitate și contribuie la pregătirea de pachete, ca să le spun așa, avem rezultate pe termen scurt și pe termen lung, ideea e să ajutăm aceste state să devină economic și social viabile și să pună pe picioare un rudiment de funcționare democratică, pentru că astea sunt cauzele fundamentale ale migrației, de fapt. Il y a des tsunamis, il y a des sécheresses, mais essentiellement, la vraie raison pour le départ... Însă, sigur, motivul real pentru plecările din Africa subsahariană, motivul este lipsa de perspective de viitor. Sunt state nedemocratice, sunt state roase de corupție, sunt state unde nu există speranțe de viitor. Așa că nu ne putem concentra doar pe obiectivele pe termen scurt, fără a ne asuma această răspundere și asta e o răspundere care trebuie partajată între instituțiile europene și statele membre. Noi suntem uh, în plin proces de organizare a videoconferințelor cu omologii noștri, cu ambasadorii din statele prioritate, prioritare din Africa, cele cinci, și la aceste videoconferințe participă și ambasadorii statelor membre. Pentru Senegal, în termeni concreți, ce dorim în prezent este ca pe termen scurt să vedem ce poate face Senegalul pentru a îmbunătăți acordurile bilaterale deja existente cu anumite state membre uh, privind uh, trimiterea acasă a imigranților ilegali din Senegal. Senegalul e dispus să facă acest lucru, că e logic, dar în același timp încercăm să vedem ce plus valoare am putea aduce noi în materie de dezvoltare a Senegalului. Există fondul de investiții externe care va fi implicat în acest efort. Și ca să vă răspund Stimată doamnă, dacă vă uitați la situația Senegalului, ce ne cere Senegalul? Dincolo de chestiunea migranților, pentru că, după cum spuneam, nu ne concentrăm doar pe migranți, ci pe dezvoltarea de ansamblu a țării pentru a elimina cauzele reale ale migrației, e bine, se preconizează o serie de acțiuni privind statul de drept, dar și chestiuni economice, comerciale, cu alte cuvinte, există o abordare pe termen scurt, pentru că da, e o prioritate, dar trebuie să ne dăm seama în același timp că vin, da, sute de mii în Europa, dar sunt milioane de persoane strămutate în Africa. Nu putem uh, rezolva totul cu pixul ministrilor de interne. E nevoie să vedem întregul context și să intrăm într-o relație cu statele terțe. Și aceste uh, cadre de parteneriat sunt primul pas. Am vorbit foarte mult. A uh, aussi comprendre qu'il s'agit d'un processus. Ideea e că avem de a face cu un proces, că nu se pot rezolva rapid aceste probleme Apoi Etiopia, Libia, Sudan. Dacă vreți, mai târziu pot intra în detalii, dar cred că am vorbit deja suficient de mult. Uh, Mersi infiniment. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Îi dau acum cuvântul doamnei Sargentini și pentru ultima întrebare, de altfel, întrebarea privind Eritrea. Însă mai avem 11 minute pe ceas pentru tot. Aveți cuvântul, domnule Sargentini. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Apreciez uh, franchețea răspunsului că se simte pixul miniștilor de interne în acest acord și de asemenea, sunt de acord cu ceea ce spuneți în legătură cu cauzele principale migrației. Însă, dumneavoastră spuneți, de, vorbeați de întoarcerea acasă a migranților, dar în acest cadru nu se vorbește de niciun acord de repatriere cu aceste țări africane, cofi Maghreb sau țări din Africa subsahariană repatrierea ar trebui să se facă pe baza stimulentelor financiare asociate cu Fondul European de Dezvoltare. Am auzit uh, ce a spus în legătură cu Senegalul, dar eu nu mă refeream la Senegal. Dumneavoastră vorbeați de drepturile omului, eu am vorbit de Sudan, Etiopia, Etiopia Libia. Știu că au loc întâlniri la nivel înalt, inclusiv cu implicarea propriului nostru ministru Uh, de externe, dar aceste state nu spun deloc ce au de gând să facă. E clar că vor măsuri care să nu fie, uh, să nu ia forma unor legi pentru a pune capăt acestui flux migraționist. Și atunci vă întreb încă o dată, ce părere aveți în legătură cu efectele asupra drepturilor omului? Sunt întâlniri la nivel înalt cu regime autoritare. Și am mai avut o întrebare scurtă. Pe ce vă bazați afirmația că Turcia este o țară sigură? Aveți cuvântul, dar acum chiar vă rog pe scurt. Mai avem 9 minute pentru tot primul rând, vă mulțumesc că ați reamintit uh, rolul președinției olandeze. Repatrierea. Nu există un mandat de a semna acorduri de repatriere cu aceste state. Repatrierea ține de competența statelor membre și se reglementează bilateral. Există acorduri între majoritatea statelor membre și majoritatea acestor state vizate uh, repatrierea nu funcționează într-un gol absolut. Există uh, mecanisme bilaterale care trebuie îmbunătățite. Unele din aceste state terțe și-au exprimat disponibilitatea de a-și îmbunătăți acordurile bilaterale cu unele state membre. Ce facem noi acum? Nu venim decât să completăm aceste eforturi asigurându-ne, după cum spuneam înainte, că și cauzele fundamentale sunt eliminate. Și aici intră în joc uh, democrația, în ghilimele, din această țară. Deci demersurile bilaterale sunt însoțite de demersuri privind statul de drept, uh, aplicabilitatea Convenției de la Geneva, dacă e cazul, și situația guvernanței din aceste state. Asta e problema acum. Asta e problema pe care vrem să o rezolvăm. nu ne concentrăm pe cererea de a accelera repatrierile. Noi spunem, și asta este și în conceptul de acord cadru, că ne concentrăm pe respectarea drepturilor omului și mai departe. Uitați-vă la Etiopia. Doamna Mogherini a fost în Etiopia și de aceea a avut o discuție la nivel înalt, inclusiv o întâlnire cu ministrul uh, de externe, unde aceste lucruri au fost spuse clar discutăm repatrierea, dar în contextul mai larg al dialogului politic bilateral cu aceste state. Asta este realitatea concretă. Ce la întrebare, Turcia. Aici comisia trebuie să vă răspundă. definiția de țară sigură, po poate greșesc, cer pe colegi să mă corectez dacă greșesc, asta definiția este, ține de a, a fiecare stat membru. Mulțumesc. Doamna Sargentini, mai avem șase minute pentru ultima întrebare. O amânăm sau aveți cuvântul? Mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea se referă la Eritrea. Pe 8 iunie, Comisia de Anchetă a Națiunilor Unite din Eritrea a publicat un raport, cred că l-am văzut cu toții, care se spune că reprezentanții ai guvernului eritrean au comis crime împotriva umanității, inclusiv sclavie, viol, tortură în ultimii 25 de ani. Raportul face un apel la comunitatea internațională să ia măsuri de exemplu prin aducerea țării și a liderilor de acestei țări în fața Curții Penale Internaționale. Ce intenționează să facă Comisia Europeană în legătură cu acest raport? Cum afectează acest raport politicile noastre în relația cu Eritrea, mai ales când ne gândim la cele aproximativ 200 de milioane care au fost alocate Consiliul a spus nu e nicio problemă condiționarea uh, uh, de drepturile omului. Ca și în trecut, vă întreb uh, cum asociem relațiile interne cu politica externă. Și de asemenea, vă întreb dacă Comisia va coopera cu acest regim din Eritrea și, dacă îmi permiteți, acordurile de repatriere sunt acorduri europene. Și definirea unui stat sigur este un act de legislație europeană, nu se face în bilateral. Îi dau acum cuvântul domnului Dietmar Chrysler, uh, șeful biroului pentru relațiile cu Cornul Africii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc, doamnei deputat, pentru această întrebare legată de Eritrea. Doresc să vă prezint puțin contextul, pentru că urmarea raportului pe care ați menționat, pe 1 iulie, eh, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a adoptat o rezoluție privind situația drepturilor omului în Eritrea și își exprimă preocuparea profundă în legătură cu rezultatele eh, obținute de Comisia de Anchetă, pentru că eh, s-au comis crime împotriva umanității în Eritrea, începând cu 1991 și rezoluția face apel la Eritrea să implementeze recomandările acestei rezoluții, să consolideze cooperarea cu înaltul comisariat ONU pentru drepturile omului și de asemenea încurajează comunitatea internațională să angajeze un dialog cu Eritrea pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului. Iar această rezoluție spune că și Uniunea Europeană trebuie să stabilească un mecanism de investigație pentru uh, a-i aduce în fața uh, judecătorilor lor pe cei care sunt vinovați de crime împotriva umanității. Cred că acesta este contextul. Și noi uh, partajăm preocuparea dumneavoastră în legătură cu situația drepturilor omului în Eritrea și uh, folosim orice ocazie pentru uh, ca acest subiect să fie discutat cu reprezentanții guvernului din Eritrea. În legătură cu prima dumneavoastră întrebare, vom ține cont de recomandarea făcută în această rezoluție că Uniunea Europeană va susține activitatea raportorului uh, special și uh, va uh, avea contacte cu guvernul din Eritrea. Noi colaborăm cu acest guvern pe marginea unui proiect pentru a implementa recomandările analizelor periodice pe care ONU le face în legătură cu situația din Eritrea și uh, Eritrea până acum a implementat jumătate din aceste recomandări. În ce privește uh, răspunderea uh, vis-a-vis -vis de violarea drepturilor omului. Am spus că a existat o comisie de anchetă care consideră că există temei solid pentru a uh, recunoaște că au existat crime împotriva umanității, iar adunarea generală a Națiunilor Unite a fost invitată ca acest raport al Comisiei de Anchetă să fie distribuite tuturor organismelor competente ONU pentru a analiza concluziile și a lua măsurile necesare. Nu este menționată și uh, Curtea Internațională, Tribunalul Internațional, Eh, justiție, dar eh, se eh, face apel la stabilirea unui mecanism de anchetă care ar trebui să îi aducă în fața instanței pe cei care s-au făcut vinovați de aceste crime iar noi vom urmări cu atenție dacă un asemenea mecanism va fi până la urmă uh, creat de către Uniunea Africană sau dacă mecanismul există uh, Curtea Africană pentru Drepturile Omului uh, poate să-și asume această responsabilitate. În ce privește cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, cu privire la Uh, programul uh, de dezvoltare cu Eritrea. În clipa de față vom continua pregătirea implementării programului național indicativ uh, pentru dezvoltare. Oricum însă, implementarea acestui program ține și de progresele pe care le vom putea constata sau nu în domeniul drepturilor omului pentru că um, noi nu vom prezenta concluziile legate de uh, progresele făcute în sectorul energetic până când nu vom primi și rezultatele analizei periodice pe care ONU le face în legătură cu problematica drepturilor omului. Iar în ce privește fenomenul migrației, dați-mi să spun că nu există în clipa de față un uh, tratat cu Eritrea în domeniul uh, migrației, dar există un uh, cadru totuși legal de cooperare cu Uniunea Europeană și cu statele membre um, și statele africane și Eritrea poate beneficia de un program care se numește management um, îmbunătățit pentru uh, fenomenul migrației. Dar în, în clipa de față, discuțiile pe marginea acestui program uh, continuă în uh, dialogul cu reprezentanții guvernului. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns, mulțumesc tuturor pentru Uh, participarea la această parte a programului nostru și facem acum o pauză de un minut pentru a ne uh, pregăti pentru programul următor, care va fi un schimb de vederi în legătură cu uh, domeniul sportiv și drepturile omului. Voilà, merci à tout le monde. Euh, on va reprendre euh, notre réunion. Mulțumesc tuturor, vom relua ședința noastră. Deci un schimb de vederi pe tema sportului și drepturilor omului cu ocazia Olimpiadei de la Rio. Acest schimb de vederi este organizat cu o asociație a Delegației pentru Relațiile cu Republica uh, Federat respectivă Brazilia, domnul Antonio Marinho E Pinto, primul vicepreședinte al delegației pentru Brazilia, și pot să îl felicit pentru victoria Portugaliei de acum două zile la fotbal, nu? Îi adresez felicitări pe el și pe ceilalți prieteni portughezi, da, pentru că tot uh, din domeniul sportului este. Problema sportului interesează în mod deosebit subcomisia noastră și în 2015, luna mai, am organizat o audiere publică în legătură cu marele manifestații sportive și drepturile omului și astăzi ne concentrăm pe Jocurile Olimpice care vor uh, începe peste câteva zile la Rio. Jocurile Olimpice sunt, după cum știm, expresia anumitor valori, excelență, solidaritate și dacă este posibil, îi uh, rog pe cei uh, care vorbesc în sală să părăsească sala. Le spuneam, este vorba de solidaritate, spirit de echipă și uh, sunt și o dovadă a tenacității, rezistenței, capacităților țării gazdă, dar și o ocazie de dezvoltare a capacităților sociale, de dezvoltare economică durabilă. Jocurile sunt, bineînțeles, și uh, o uh, ocazie ca uh, toată lumea să cunoască în timpul Jocurilor Olimpice țara gazdă. Uh, și, de asemenea, ocazie de a promova principiul olimpismului. Deci s-au luat măsuri pentru păstrarea și drepturilor omului, pentru transparență, pentru buna guvernanță, pregătirea evenimentelor sportive de mare amploare și trebuie să spunem că Uh, începând cu uh, Jocurile Olimpice din 2022, uh, contractul Comitetului Olimpic Internațional cu țara gazdă va avea și o clauză privind respectarea drepturilor omului și nediscriminarea în tot ceea ce ține de condițiile de muncă. Consiliul Drepturilor Omului a Națiunilor ONU a adoptat și o rezoluție care apelează la state membre pentru a colabora cu Comitetul Olimpic pentru a promova drepturile omului omului, uh, dialogul, uh, uh, respectul în timpul Jocurilor Olimpice și după încheierea lor. Jocurile olimpice au însă și uh, un impact negativ. Pot con- constitui și o violare severă a drepturilor omului. Iar în cazul Jocurilor Olimpice de la Rio a fost vorba și despre evacuări forțate, munca uh, infantilă și uh, pentru a discuta toate aceste aspecte, am L-am invitat astăzi pe domnul Martin Kainz de la inițiativa Fair Play și pe domnul Jonathan Cornejo de la Amnesty International din Marea Britanie să vorbească și de asemenea doamna Andrea Florence, care este uh, responsabilă strategică pentru Uh, problematica drepturilor omului. Și de asemenea, doamna Winky uh, Warden, uh, directoare de la Human Rights Watch, care ne-a trimis un mesaj video. Din păcate, nu am putut avea mijlocul nostru pre reprezentantul Comitetului Internațional Olimpic, nici din partea organizatorilor, nici din partea FIFA, care sunt uh, implicați în diverse dezbateri, uh, nu uh, au găsit timpul necesar pentru a veni în la această întâlnire. Deci, din acest punct de vedere, avem un mic handicap prin absența lor. Înainte de a da cuvântul invitațiilor noștri, îl invit pe colegul nostru Antonio Marinho Pinto, care este, cum spuneam, primul vicepreședinte al delegației pentru Brazilia, pentru a avea o intervenție de maximum 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, valorific uh, cele patru minute, iar dacă le depășesc, vă rog să îmi uh, faceți un semn. Sunt portughez, bineînțeles că sunt un prieten al Braziliei, am trăit în Brazilia. Uh, tatăl meu a decedat în Brazilia și este înmormântat acolo, de aceea mă deplasez anual în Brazilia și am relații frățești, aș putea să spun, cu această țară. Și în, acum sunt uh, vicepreședinte al delegației Parlamentului European pentru Brazilia. În această calitate sunt astăzi prezent aici. Situația din Brazilia este îngrijorătoare din multe puncte de vedere. Să ne gândim la situația economică, la uh, faptul că uh, la un moment dat a existat o creștere economică spectaculoasă, iar acum economia s-a uh, diminuat din nou. Au existat uh, agitație politică, manifestații, demonstrații de protest. Brazilia, de fapt, a avut un rol uh, de frunte în combaterea sărăciei în ultimele decenii. Uh, președintele Fernando Cardoso a făcut acest lucru, după aceea președintele Lola. Și în uh, primul mandat al actualei președinte, care acum uh, a fost uh, demisă de către Parlament, um, s-a practicat această combatere a șomajului, dar iată că acum există dificultăți în Brazilia, în Senat urmează să aibă un, lot, un vot în curând, dacă până la urmă va fi, fi, uh, îi se va lua mandatul de președinte definitiv. Deci, în Europa și în alte democrații de pe glob, uh, un premier poate fi demis când își pierde uh, majoritatea parlamentară. Uh, în uh, țara mea, de pildă, uh, guvernul poate să fie răsturnat dacă nu se aprobă bugetul, dar în Brazilia nu există această prevedere. Există un sistem prezidențial în care însă competențele prezidențiale pot să fie restrânse. În Portugalia există un guvern pe baza unui acord parlamentar uh, iar eh, partidul care a eh, întrunit cele mai multe voturi, a putut să își păstreze până la urmă mandatul. În Brazilia însă acest lucru nu a fost posibil. Este un fel de lovitură de stat în Brazilia, cum o numesc unii, eh, pentru că, sigur, ar fi trebuit până acum să existe o acuză clară de corupție împotriva uh, actualei uh, președinte, uh, um, ceea ce încă uh, nu este uh, o acuză dovedită și uh, totuși uh, s-a făcut această încercare uh, de a o demite. Bun, uh, există uh, acum uh, încercări de a nu încălca până la urmă uh, interesele comunității, pentru că um, există un fenomen al corupției care a luat o mare amploare în ultima vreme. Deci uh, putem privi lucrurile și astfel. Uh, ia acum, în cadrul anchetei împotriva Petrobras, se pare că sunt depistate asemenea acte de corupție. Dar, uh, sigur, nu poate exista o libertate de plină pentru cetățean dacă cetățeanul nu se poate bucura de uh, uh, posibilitățile de a-și exercita această libertate. În Brazilia există tendința ca să se pună un accent foarte mare pe securitate și asta se întâmplă câteodată în detrimentul libertăților cetățenești. Dar cunoaștem aceste aspecte și din Europa când e vorba de combaterea terorismului. Există, deci, uh, sigur, un efort de a garanta securitatea, uh, un efort care este foarte pregnant uh, pe, și uh, putem pe de altă parte constata că există multe pericole uh, la adresa cetățeanului, că există multe crime și că organele de ordine nu intervin suficient. Există uh, negri care au fost uciși de către albi, Um, în uh, Statele Unite și acest fenomen se poate întâlni și în Brazilia. Um, au fost um, acele trupe ale morții uh, care au uh, acționat în Brazilia. Deci, acum, în contextul Jocurilor Olimpice, sigur s-ar putea întâmpla ca mulți uh, turiști care vor uh, vizita Brazilia să necesite un cadru uh, de securitate garantat. Deci există din acest punct de vedere demersuri contradictorii și merită să discutăm toate aceste aspecte, să facem propuneri, pentru ca până la urmă demersurile de garantare a securității să nu încalce drepturile omului. Eu poate o ultimă observație. Nu uh, poți garanta drepturile omului acolo unde sărăcia este foarte pronunțată, pentru că sărăcia înseamnă o încălcare a drepturilor omului, iar combaterea sărăciei ă, este, ă, din acest punct de vedere, o necesitate. Uh, sub președintele uh, Lula uh, s-au făcut demersuri din acest punct de vedere, dar combaterea sărăciei uh, trebuie până la urmă să inverseze o anume paradigmă este pe de o parte vorba despre sărăcie, pe de altă parte de stimularea dezvoltării economice o combatere uh, a sărăciei doar pe cale uh, politică poate stimula deja dezvoltarea economică. Brazilia astăzi are mari probleme, dar cred că în ședința de astăzi trebuie să ne gândim să, uh, și să încercăm să înțelegem acest fenomen. Nu este acceptabil uh, să existe o încălcare a drepturilor omului, indiferent unde s-ar produce ea. Uh, nu are vreo importanță dacă cel afectat face parte dintr-o minoritate etnică, o minoritate religioasă, este din uh, sau care vreo importanță din ce regiune provine persoana afectată. Trebuie să existe posibilitatea ca toată lumea să se miște liber, să beneficieze de libertatea de asociere, de libertatea de exprimare, de integritatea sa corporală. Deci, chiar dacă treci sub tăcere anumite fenomene, înseamnă deja că ai încălcat drepturile omului, pentru că tăcerea este în sine o încălcare. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult! Cum spuneam, uh, doamna Minky Warden, directoare pentru inițiativa globală la Human Rights Watch, nu poate fi prezentă, așa că a înregistrat un mic uh, mesaj pe care îl vom difuza în acest moment. Peste câteva zile, sportivii lumii se vor, vor merge la, Brux, la Rio ca să se să, uh, întreacă unii cu alții. Vreau să mulțumesc uh, Parlamentului pentru această audiere, pentru că ați arătat că există o criză în sportul european. Modemul uh, olimpic este mai repede, mai înalt, mai puternic, dar există o propastie între aceste aspirații și realitatea urâtă din teren. Human Rights Watch a arătat că există abuzuri legate de jocurile din, de la Beijing, de cele de la Sochi, de jocurile de la Baku din 2015 și mai ales au avut loc uh, asemenea abuzuri uh, în Brazilia în, uh, înainte de jocuri aceste evenimente și uh, vor întări, înrăutăți situația populației locale înainte de a uh, reuși să o îmbunătățească. Iar aceste mari evenimente pot să coste vieți, pot să creeze nenorocire pentru uh, militanții pentru drepturile omului. Despre ce vorbim? vorbim de drepturile de proprietate. Oamenii sunt dați afară din casele lor Uh, drepturile lucrătorilor migranți li se iau uh, pașapoartele nu li se dau, salariile și trăiesc în condiții absolut mizerabile. Represiunea societății civile. E vorba de alte, de multe drepturi aici. Hărțuirea jurnaliștilor și negarea libertății preței, discriminarea femeilor și a persoanelor din comunitatea LGBTI. Să vă dau un exemplu de luna asta, apropo de modul în care federațiile sportive pot trăda principiile pe care spun că le mențin. Femeile din Iran Iran, de exemplu, nu pot să participe ca spectatori la turnele de, vot, de volei. Femeile din Iran nu au dreptul să cumpere bilete, sunt amenințate, sunt arestate pentru că încearcă să se ducă pe stadion. Toate acestea încalcă Constituția și, și statutul acestei federații care promite egalitatea între sexe în loc uh, să fie pedepsit Iranul, uh, se organizează în continuare turnee în Iran, inclusiv primul uh, turneu de volei pe plaje din februarie. Federația de Volei a spus că va are asigurări că acest eveniment va fi deschis femeilor. În schimb, femeile au fost excluse și au fost respinse în momentul în care au vrut să intre și uh, pentru acest turneu de la Teheran, femeilor li s-a promis că vor putea participa, dar li s-a spus că femeile, gata, s-a terminat cu ele în momentul în care încearcă să cumpere bilete pe internet femeile din Iran și-au arătat uh, dezamăgirea, au arătat cum sunt blocate, iar o femeie uh, dintr-un grup din Iran a spus uh, Associated Press că Federația de Volei nu apără drepturile femeilor și a spus pe bune dacă Federația nu ne uh, uh, apără, ce se întâmplă în situația asta? Federația pentru Volei nu vrea să dezvolte acest export în Iran, dar nu trebuie să acopere excluderea jumătății din populație. Iranul este un exemplu apropo de discriminarea dintre sexe. La Londra, în 2012, două femei saudite au luat uh, parte la jocuri pentru prima dată. A fost un moment în care s-a crezut că vor fi eliminate barierele pentru femeile saudite, dar peste patru ani Arabia Saudită uh, nu permite uh, accesul femeilor la sport sporturi. Nu există niciun fel de infrastructură sportivă pentru femei în această țară și nu există absolut nimic din ceea ce ar putea să le permită să facă sport. E vorba de 13 milioane de femei, multe dintre ele sunt Uh, tinere care ar putea să facă exerciții, iar lipsa de exerciții are efecte distrugătoare. Se apropie Jocurile Olimpice, iar femeile saudite, fetele saudite, ar trebui și ele să poată visa că vor câștiga medalia de aur. Însă, în este un moment cu mare potențial pentru reforme privind drepturile omului în sport, dar dacă toți jucătorii cheie insistă să participe la schimbare. Din ce în ce mai mult, uh, firmele care sponsorizează acest lucru își dau seama că abuzurile astea pătează jocurile. Uh, nu și evident că este greu pentru femeile care, sunt, care nu pot participa să uh, participe alături de și să susțină echipele naționale. Există din ce în ce mai mult consens care poate să ducă la reforme durabile. FIFA, de exemplu, a discutat uh, apropo de aceste abuzuri uh, în toate evenimentele sale. Raportul acesta a fost publicat în aprilie și va, dacă va fi pus în, în aplicare, uh, va duce la eliminarea atitudinii FIFA de a-și băga capul în nisip, mai ales dacă ne gândim la atitudinea în relație cu Rusia. FIFA poate să facă acum diverse lucruri pentru a arăta că reformele nu sunt doar așa de ochii lumii. FIFA ar trebui să ceară public ca să fie, să, să fie abolească acest sistem. FIFA, de asemenea, ar trebui să monitorizeze abuzurile privind pregătirea pentru următoarea Cupă Mondială din Rusia. În iunie a, a avut loc un mare eveniment fost un fost președinte irlandez, Mary Robinson, a participat acolo. E vorba de sponsori corporatiști, cum ar fi Adidas, de sportivi, sindicate, ONG-uri, guverne și federații sportive. Reformele acelea se bazează pe principiile referitoare la drepturile omului și cer federațiilor, cum ar fi FIFA și Comitetului Olimpic Internațional și Federației de Volei, să respecte, să protejeze și să remedieze abuzurile. Esența este că sportul nu trebuie să submineze drepturile omului toate sporturile, toate organismele sportive trebuie să fie angajate față de protejarea drepturilor omului de sus în jos și să monitorizeze procedurile. Asta înseamnă că trebuie să existe o strategie pentru protejarea drepturilor omului pe tot ciclul unui eveniment, inclusiv în ceea ce privește selectarea țării gazdă. Uh, această abordare trebuie să monitorizeze pe toate grupurile internaționale, pe parteneri, pe sponsori. Toată lumea trebuie să insiste din acest punct de vedere și să fie gata să remedieze abuzurile drepturile omului trebuie să fie incluse în contracte foarte clar, într-o limbă care să poată fi pusă în aplicare pentru că orice candidat trebuie să îndeplinească toate standardele referitoare la drepturile romului și dacă nu le îndeplinesc, să piardă dreptul de a găzdui evenimentul respectiv. E nevoie de conducere politică, de hotărâre pentru a împiedica aceste abuzuri, oricine le comite. Vă mulțumesc foarte mult, uh, stimați eurodeputați, pentru că dumneavoastră vă asumați acest rol în această formă foarte importantă. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc, asta intervenția doamnei Mindy Warden. Iar acum o să îi dăm cuvântul invitațiilor care sunt cu noi în sală. Jonathan Cornetho, în primul rând, care vine de la Amnesty International din Marea Britanie. Aveți uh, cuvântul vă 10 minute. Um, Mulțumesc foarte mult uh, Parlamentului European pentru că m-a invitat. Minky a contextualizat uh, efectele acestor uh, evenimente sportive uriașe asupra vieții oamenilor. Voi vorbi despre operațiunile de securitate la aceste evenimente care au un impact asupra represiunilor, reprimării protestelor. Brazilia Mm, și ce se întâmplă în Brazilia nu afectează pe toți membrii societății la fel. Sunt multe victime ale crimelor în Brazilia, dar uh, și multe dintre ele au fost tineri cu vârste între 15 și 29. 90% mm, uh, dintre ei au fost bărbați și 75% erau negri. Uh, făptașii nu au fost tratați la fel. Poliția în Brazilia în Rio, de exemplu, se petrece una din cinci crime, ceea ce este absolut uh, uriaș și cum ne apropiem de Jocurile Olimpice, cifrele uh, vor crește și impunitatea de asemenea va crește iar în perioada de dinainte de 2012 scăzuseră actele de violență ale poliției și crimele uh, provocate de acest lucru, dar în jocurile panamericane și la Cupa Mondială s-a văzut uh, o creștere a numărului de decese provocate de aceste violențe. În 2007 au fost 1300 uh, și ceva de decese provocate de intervenția poliției, o creștere față de anul trecut și în 2014 s-a văzut uh, o creștere de asemenea ca rezultat al intervenției poliției, mai ales în orașul Rio. În momentul în care Rio a dorit, a candidat să devină gazda Jocurilor Olimpice, au promis uh, că experiența braziliană privind asigurarea uh, siguranței uh, evenimentelor în marele orașe va fi încununată de succes. Dar în favele sunt mii de polițiști și mii de membri ai poliției militare pe de-a lungul perioadelor respective, i am văzut în 2014, care au ocupat favelele timp de un an întreg. Realitatea este că orașul a devenit din ce în ce mai periculos pentru locuitorii săi. Ce am constatat până acum și ce ne preocupă cel mai mult? Autoritățile n-au învățat nimic din experiențele din 2007 și din 2014 Uh, s-au angajat să ia aceleași măsuri de securitate care au dus la încălcările pe care le-am menționat. Uh, forțele de poliție nu au beneficiat de pregătire și de surse pentru a vedea niște modificări și pentru a vedea o reducere a nivelului de impunitate. Este important să vorbim nu numai de statistici, ci de impactul asupra oamenilor din teren. Sunt cazuri clare în acest sens. Sunt foarte multe povești în orașul Rio care arată acest lucru. Jonathan de Oliveira Lima, de exemplu, avea 19 ani și a fost ucis de polițiști în 2004 uh, într-o favelă a plecat de acasă pe la 3 dimineața ca să-și ducă prieten acasă, s-a dus la bunica lui să-și ia niște de mâncare și pe drumul înapoi uh, a dat de o situație în care poliția militară se confrunta cu niște adolescenți și era pur și simplu un trecător pe acolo, uh, s-a adunat uh, mulțimea, poliția a încercat să împrăștie mulțimea și un alt ofițer a tras în mulțime și l-a împușcat în spate pe tânărul despre care vorbeam. A fost dus la spital de trecători, dar a murit din cauza rănilor. Poliția a încercat uh, să arate că moartea a fost uh, rezultatul unei intervenții a poliției, ceea ce este uh, un fapt comun la Rio. E o justificare uh, bazată pe rezistența față de intervenția poliției. Familia s-a străduit foarte tare uh, ca poliția să fie pedepsită și acum uh, dosarul acesta este anchetat, ceea ce nu se întâmplă foarte mult în aceste, foarte des în aceste cazuri. Uh, dar adevărul este că în favele operațiunile poliției uh, sunt din ce în ce mai dese și mama lui Jonathan uh, se teme că se va întâmpla din nou același lucru și anul acesta. Deci impunitatea este o problemă foarte mare. În 2012 am făcut cercetări privind uh, omuciderile provocate de poliție uh, și rezultate din intervențiile poliției. Am avut acces în 2012 la datele poliției civile E vorba de 2.200 de 200 și ceva de cazuri și uh, vreo 150 și ceva de anchete sunt în curs, uh, o serie de cazuri uh, au fost clasate pentru că nu existau dovezi și martori și doar unul singur din aceste dosare a dus uh, la anchetarea unui ofițer al poliției. Singurele dovezi de multe ori sunt uh, evidențele poliției, dosarele poliției și chiar în momentul în care se spune ceva, familia victimei respective aproape că nu se poate lupta cu sistemul ca să iasă adevărul la lumină. Deci, uh, în ceea ce privește protecția drepturilor omului uh, în relație cu poliția, lucrurile stau foarte prost, mai ales în situația unor evenimente sportive E vorba de aproape 20.000 de polițiști militari care vor uh, ieși pe străzile orașului. Sunt șase favele care vor fi ocupate probabil ca și în situațiile anterioare de mari evenimente sportive. Și anul acesta a apărut și o nouă tehnică. E vorba de o lege nouă dezbătută de guvern uh, care înseamnă că în cazul în care un, uh, un polițist militar este răspunzător de moartea unui civil, uh, el va intra în tribunalele militare, lucru care este mult mai greu pentru, pentru familie, mult mai greu să pătrundă în instanțele militare. Uh, și de aici și lipsa de răspundere și de responsabilitate. Victor Santiago, de exemplu, a fost uh, împușcat uh, în februarie 2015 de poliția militară într-o favelă era în mașină cu niște prieteni, a văzut niște soldați în favela respectivă, au ajuns la un punct de verificare militar, mașina lor a fost verificată, au fost și ei verificat și au fost duși pe marginea drumului, au dat din nou de un alt punct de verificare, uh, cineva a aruncat cu piatra în mașina lor, uh, a rănit pe cineva, Victor uh, a fost și el rănit, a intrat în comă, Uh, a fost în spital uh, lungi în șir și a pierdut uh, un picior și este paralizat de la talie în jos, nu are niciun fel de asistență. Cam asta este viața pe care o are și mai avem o preocupare și anume utilizarea tacticilor represive pentru a, a opri protestatarii. Sunt fel și fel de legi care incriminează pre- protestatari. La Cupa Mondială, poliția și poliția militară uh, au folosit gloanțe de cauciuc, batoane pentru, bastoane pentru a-i uh, îndepărta pe civili, fel și fel de acte de violență, sute de persoane care au fost arestate uh, fără motiv, care au fost deținute fără motiv pentru perioade lungi de timp, sunt de asemenea uh, se manifestă foarte clar lipsa de regulamente privind utilizarea acestor arme care duc la răni grave și la decese. În Sao Paulo, în 2013, Uh, a fost documentat un protest în oraș, cel care documenta protest a fost împușcat în ochi cu un glonte de cauciuc și și-a pierdut ochiul și acum nu mai poate să fie fotograf cum era înainte. Detenția, uh, arestul prezentiv uh, este și detenția temporară, este foarte frecventă pentru că e vorba de legi care sunt destinate să combată terorismul, iar definițiile sunt foarte vagi apropo de ce înseamnă terorismul și orice act poate fi considerat act de terorism uh, chiar dacă cineva protestează în, faptului că îi se distruge casa ca să se uh, construiască acolo ceva pentru Cupa Mondială. Amnesty International a documentat o serie întreagă din aceste abuzuri și am văzut că de foarte multe ori la aceste evenimente uh, sportive majore se poate ajunge la încărcarea drepturilor omului. Cazurile pe care le-am prezentat arată că ne vom confrunta din nou la Rio cu o creștere uriașă a acțiunilor violente ale poliției. În teren uh, colaborăm cu comunitățile ca să îi uh, îmboldim, să arate cum uh, le sunt afectate viețile, să vorbească, să susțină drepturile. Am colaborat cu diverse victime uh, și am folosit și informații de la jurnaliști, uh, mă rog, și am încercat să-i convingem să spună povestea în diverse moduri, prin dans, prin muzică, prin film. Și, bineînțeles, Uh, aceste, multe dintre aceste infracțiuni au fost uh, reclamate la poliție și sperăm că în felul acesta, prin acțiunile noastre, să existe, eu știu, o hartă a orașului Rio, să vedem unde sunt aceste infracțiuni și să vedem ce anume se întâmplă în Rio mai ales acolo unde s-au închis uh, spitalele sau școlile din cauza unor asemenea intervenții violente. Cum spunea și Minky, uh, suntem uh, aproape de începutul Jocurilor Olimpice, deci realist vorbind nu putem face prea mare brânză, însă Vrem uh, să ne asigurăm că există măsuri de asumare a răspunderii și de tragere la răspundere, ca orice asemenea incident să fie anchetat imediat și familia să se bucure de susținerea respectivă. În ceea ce privește eurodeputații și ce puteți, puteți uh, face dumneavoastră, presiunea internațională poate să aibă un impact foarte important. Toți ochii vor fi asupra orașului Rio pentru foarte multe motive și e important să li se comunice Uh, și să se știe ce se întâmplă în teren mai ales dacă luați legătura cu autoritățile, dacă vă duceți la Rio în timpul jocurilor, uh, uh, să dați declarații publice care să aibă un efect important. După cum am văzut, asemenea declarații publice ajung la autorități și cumva iau pe nepregătite și ne gândim că asemenea acțiuni ar fi utile ca și noi, cred că lucrul cel mai bun este să facem zgomot mult și uh, să, să auzim, să vedem ce se întâmplă în teren, în favelă și în orașul respectiv. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și noi. Al treilea vorbitor, doamna Andrea Florence, care reprezintă organizația Terre des Hommes. Aveți și dumneavoastră 12 minute. Bună ziua, mă numesc Andrea Florence, sunt avocată din Brazilia și lucrez la Geneva pentru Terre de Zoms, o organizație internațională care se specializează în drepturile copilului. Ne asigurăm că drepturile copilului sunt uh, avute în vedere atunci când se organizează evenimente sportive. Salutăm organizația acestui eveniment dedicat Jocurilor Olimpice de la Rio, și am să-mi încep prezentarea cu un scurt film, povestea lui Naomi, o fată de 12 ani, care trăia într-o zonă săracă din Rio de Janeiro. Însă, aș vrea să vă gândiți la cum s-ar putea vedea această existență din perspectiva unui copil care vrea să joace cu prietenii într-o atmosferă lipsită de violență. Afli că vine Olimpiada în oraș, dar ce se întâmplă? Casa ta e distrusă și cu ea copilăria ta. Și-a văzut prietenii târâți afară din casă de polițiști, fără niciun preaviz. A văzut cum casele din jur urmează să fie demolate și încep să te întreb ce înseamnă asta. Și încep să dai seama că trebuie să lupți pentru comunitatea ta. Vă rog, dacă se poate, să începeți filmul. Mă numesc Naomi, am 12 ani. Prima dată când am auzit de Jocurile Olimpice, primarul a spus o să fiți evacuați. Bugetul a fost deja ridicat la 18 miliarde. Nu mi-am imaginat niciodată că am putea să trecem prin așa ceva.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

Inițial, cartierul lor avea cam 600 de case și primăria și-a intensificat presiunile pentru a evacua zona respectivă. Li s-a tăiat alimentarea cu energie, cu apă și poliția a început să intre peste ei să evacueze. Practic era o zonă de război. Anumite familii au acceptat să se mute într-un cartier învecinat, altele s-au opus. După câțiva ani de proteste, în aprilie acestui an, autoritățile municipale au decis să asigure totuși cazare pentru 20 de familii în zona respectivă. Erau familii care refuzaseră să plece, au primit autorizație de construcție și li s-a alocat o zonă cu un mic parc și inclusiv cu un teren de sport. Casele urmează să fie terminate la sfârșitul lunii și le s-au promis și alte servicii către sfârșitul Jocurilor Olimpice. Însă familiile sunt încă îngrijorate. Însă reurbanizarea zonei a fost pentru ele o mică victorie, dar asta e doar un singur exemplu. Multe alte comunități defavorizate au fost mutate pentru ca terenul respectiv să poată fi folosit pe proiecte de infrastructură. Conform primăriei, mai bine de 77.000 de oameni au fost strămutați din 2009 încoace. În astfel de cazuri de evacuare forțată, fără despăgubiri și compensații, copiii suferă foarte mult. După strămutare, copiii își pierd accesul la educație, nu mai merg la școală, nu mai beneficiază de îngrijire medicală, nu mai au servicii de transport, nu mai sunt în siguranță și își pierd contactul cu propria comunitate. Drepturile lor sunt astfel afectate pe multiple planuri. În plus, apar și riscuri de exploatare sexuală sau de muncă forțată. De asemenea, s-au înregistrat și alte abuzuri grave atunci când e vorba de drepturile copiilor. Sunt copii și adolescenți care locuiesc pe stradă și care fac, așa zisa, curățenie, și anume pregătirea orașului pentru vizitatorii străini. Operațiunea introdusă de primarul orașului Rio s-a intensificat înainte de Cupa Mondială. Garda municipală cu inspectori sanitari merg în anumite cartiere, în zonele bune, colectând gunoaiele de pe stradă însă colectează în același timp și copiii care trăiesc în stradă. La momentul respectiv, când au început aceste practici, ONG-urile au formulat o serie de plângeri. Copiii erau duși în instituții unor penale fără a fi trecut printr-un proces legal. S-a dovedit că în aceste centre de internare sufereau traume considerabile și mulți dispăreau. Se pare că situația se va repeta și acum, în ajunul Olimpiadei, dar nu s-a luat nicio măsură. Din potrivă, în 2015, guvernul a lansat o operațiune care a implicat mai bine de 400 de agenți de poliție. Două din cele trei zone alese coincideau cu uh, zonele dezvoltate pentru, pregătite pentru Jocurile Olimpice. În șase luni de zile, mai bine de 1400 de persoane au fost arestate și mai bine de 200 de copii ai străzii au fost uh, îndepărtați din zonele respective. Anul trecut s-a declarat uh, stare de urgență, stare de dezastru. Noi, în ultimii patru ani, am monitorizat impactul acestor evenimente asupra copiilor. Și, sincer, sunt revoltată să văd care au fost efectele asupra categoriilor defavorizate din țara mea. Deci ce se mai poate face acum? În afara recomandărilor formulate de Minghe și Jonathan în intervențiile anterioare, cerem ca pe parcursul Jocurilor Olimpice și după încheierea acestora reprezentanții noastre să monitorizeze măsurile luate în zonă, mai ales în cartierele defavorizate, pentru a se asigura că drepturile copiilor și adolescenților nu sunt încălcate. Cerem de asemenea membrilor Parlamentului European ca după încheierea Jocurilor Olimpice, când mass media mondială nu se mai uită către Brazilia, să continuați să monitorizați acordul dintre această comunitate defavorizată și autoritățile municipale care au promis că cele 22 de case în construcție vor fi terminate. Aceste abuzuri la care ne referim sunt tipice de fiecare dată când se organizează evenimente majore și organizatorii trebuie să înceapă să respecte regulile în vigoare. Experiențele triste din trecut nu trebuie să se mai repete. De aceea ne oferim și noi serviciile noastre Comitetului Olimpic Internațional pentru a ne asigura că drepturile copilului vor fi respectate așa cum trebuie atunci și după încheierea Jocurilor Olimpice. Între timp vom monitoriza situația și vom fi, într-adevăr, reprezentanții intereselor acestor copii. Cu toți iubim sportul, dar sportul poate avea cu adevărat succes doar atunci când nu face rău comunității gazdă. Mulțumim foarte mult! Ultima intervenție, domnul Martin Kainz, inițiativa Fair Play. Aveți 10 minute. Honorable members of the European Parliament. Onorați membri ai Parlamentului European, domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc că ați organizat acest schimb de opinii. Apreciem foarte mult invitația primită din partea noastră. Am o prezentare PowerPoint. S-a vorbit de violența, actele de violență comise de comisie, de poliție, de încălcarea drepturilor omului, de alte abuzuri. S-a vorbit și de ce s-ar putea întâmpla în Qatar în 2022, s-a vorbit și de Cupa Mondială. Eu însă aduc o perspectivă mai largă, nu mă concentrez doar pe Brazilia, ci și pe alte locuri din lume. De asemenea, vom formula o serie de recomandări. Aș începe cu două citate. Primul vine din Carta Olimpică, spune scopul olimpismului este ca sportul să fie în serviciul dezvoltării armonioase a omenirii, promovând o societate pașnică, interesată de păstrarea demnității umane. Celălalt citat vine dintr-un discurs al altului comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, ținut acum două săptămâni. El spunea că evenimentele sportive au fost adesea asociate cu încălcări grave ale standardelor internaționale în materie de muncă și drepturile omului, devenind exemple rușinoase a, a, în ceea ce privește josnicia instinctelor umane uneori. Trebuie ca lucrurile să se schimbe radical. Această ultima declarație a fost introdusă într-o dezbatere vizând posibilitatea ca sportul să promoveze drepturile omului pentru toți, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Această comisie, pornind de la o rezoluție a Consiliului anterior, care vorbea de promovarea drepturilor omului prin sporturi și prin promovarea idealului olimpic, sprijinită de Brazil, China și Qatar, tocmai acele țări care urmează să găzduiască mari evenimente sportive. Înaltul comisar și-a exprimat clar îngrijorările în cursul acestei ședințe, însă ședința s-a concentrat în cea mai mare parte pe aspecte pozitive. Șapte state membre au venit cu declarații de sprijin, sublinind posibilitatea acestor evenimente sportive de a promova drepturile omului. Și Austria a răspuns spunând că credibilitatea unor astfel de eforturi depinde de capacitatea instituțiilor organizatoare, a statelor gazdă și altor factori implicați să organizeze evenimente sportive respectând pe deplin legislația internațională în materie de drepturi ale omului. Dacă statele gazdă nu fac acest lucru, promovarea drepturilor omului nu își va atinge obiectivele statuate. Din nefericire, Austria a fost singura care a introdus un element critic și de avertizare, arătând tocmai ambivalența și ambiguitatea acestor afirmații. După cum s-a spus deja, mă numesc Martin uh, reprezint Play Initiative la VIDC. Noi coordonăm proiectul Nosso Jogo, în portughez asta înseamnă jocul nostru, o inițiativă pentru fair play global. Este o rețea austriacă care se specializează în drepturile omului în contextul marilor evenimente sportive. pe scurt uh, structura prezentării mele. Am să încep uh, prin a discuta programarea și organizarea teritorială a evenimentelor sportive majore, uh, răspunderea organizatorilor, intervenție, presiune din partea publicului și apoi cu elemente care necesită o atenție specială. Mai întâi, așa zisul ciclu de viață al marilor evenimente sportive. E important ca aceste evenimente să fie avute în vedere chiar de la început, de când se discută acordarea dreptului de a le organiza. Vine apoi faza de pregătire, care înseamnă că se semnează contractul și se încheie cu sosirea atleților. Perioada dintre presupune construcția de infrastructură și achiziții publice. Perioada de organizare propriu-zisă începe din momentul în care spațiile de cazare sunt deschise și ține până la plecarea sportivilor. Aceste momente sunt importante pentru că aici intră în joc chestiuni de construcție, programarea construcțiilor și natura problematice asociate cu drepturile omului diferă de la o fază la alta. Ultima fază presupune perioada ulterioară a jocurilor, perioada de după finele oficial. Besides the life cycle, it is also important dincolo de ciclul de viață, trebuie să fim conștienți de dimensiunea geografică a acestor evenimente. Într-un raport recent al grupului de experți pentru buna guvernanță, conceptul de teritoriu include toate spațiile alocate acestui eveniment. include de asemenea rețelele de transport, aeroporturi, gări, porturi și așa mai departe. Este evident că perspectiva trebuie să fie una largă. Dacă ne gândim la evacuările forțate, asta nu se întâmplă în zonele publice n-au nimic de a face cu spațiile alocate, de exemplu, că pentru mass media. De asemenea, nu trebuie scăpată din vedere violența comisă de poliție. Of speech or the freedom of expression. Next slide, please. Coming to the... Trecem acum la răspunderea factorilor implicați Evident, e nevoie și aici de o abordare pe planuri multiple, pentru că foarte multe entități poartă răspunderea pentru dimensiunea aspectele organizării la diferite niveluri. Aici intră inclusiv societatea civilă, pe lângă grupurile de organizare. Sigur, factorii implicați au fost menționați deja de antevorbitorii mei. Eu mă voi concentra doar pe un protagonist și anume organizațiile tutelare, or, Comitetul Olimpic Internațional sau FIFA, ca alt exemplu. Blatter, fostul președinte FIFA, spunea că FIFA e răspunzătoare doar pentru jocurile ca atare, pentru turneul final ca atare și pentru nimic altceva reprezentantul FIFA în Formul Națiunilor Unite a spus că nu e cazul să avem mari speranțe în legătură cu evenimentele sportive. El a spus că evenimentele sportive nu au rolul de a rezolva probleme fundamentale, mai ales cele, în special cele care țin de drepturile fundamentale. Însă nimeni nu le cere așa ceva. El a spus că organizațiile sportive internaționale nu au nicio răspundere în materie de drepturile omului. Asta nu e adevărat. Există două exemple care ne arată acest lucru. Uh, mecanismele de acordare și contractare a organizării jocurilor. Cum se acordă dreptul de a organiza o competiție sportivă? Asta e de resortul marilor organizații internaționale, Comitetul Inter- Olimpic Internațional și FIFA. Și în această procedură intră în joc două documente deosebit de importante care ambele subliniază importanța chestiunii drepturilor omului. Contractul de organizare pune accentul pe respectarea drepturilor omului în fiecare etapă a organizării jocurilor. De aceea, atunci când se analizează ofertele, se impune un cadru strict de reglementare și se recomandă includerea aici a următoarelor aspecte. Un angajament clar în direcția respectării drepturilor omului, criterii clare, evaluarea riscurilor și o strategie de combatere a riscurilor potențiale. Când e vorba de acordarea dreptului de organizare, adesea, după ce se decide acordarea acestui drept de organizare, se semnează un contract. E o etapă deosebit de importantă unde se impune transparență în alocarea fondurilor, construcția de infrastructură, protecția drepturilor omului, due diligence și posibile căi de atac în caz de abuz. De asemenea, se impune un audit independent. Dacă nu se respectă aceste principii, consecințele pot fi grave și ar putea însemna inclusiv dreptul de a licita pentru o anumită entitate organizatoare. O altă componentă pe care doream să o prezint este intervenția publică. Media, cetățeni, societatea civilă, cu toții pot exercita această intervenție publică. Vedeți aici imagini din campania noastră, Jogo, intervenție publică în favoarea schimbării. Imaginea de aici, de la, de la stadionul din Viena. Atleții. Conference with the Austrian Minister of Sports in March o conferință cu ministrul sporturilor în martie 2016 am lansat un grup de lucru privind sporturile și drepturile omului. Am dus la o altă diferite organizații, federații și instituții care se ocupă de drepturile omului. Am discutat chestiunea drepturilor omului în sport și la marile evenimente sportive. O altă formă de intervenție publică, o petiție pe care am lansat-o, o petiție adresată Comitetului Olimpic Internațional cerând aplicarea corectă a Agendei 2020, programul de reformă al Comitetului Olimpic Internațional. Ministrul austriac de resort a semnat petiția și, de asemenea, reprezentanții ai tuturor partidelor din Parlamentul austriac. Aici un eveniment organizat pe lângă Consiliul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Mai am un minut, suficient. Pentru că doresc încă o dată să subliniez importanța liderilor politici care pot, la rândul lor, să sublinieze caracterul atât de semnificativ al acestor măsuri. De asemenea, insistăm să se pună în aplicare Agenda 2020 a Comitetului Olimpic Internațional și recomandările RAGI în cazul FIFA. De asemenea, nu scăpați din vedere pregătirile pentru Rusia 2018 și Qatar 2022. Există două documente, din unul din partea Comisiei Europene, altul din partea Consiliului, care vizează chestiunea drepturilor omului, a transparenței și a democrației în marile evenimente sportive. Acestea, sigur, se adresează statelor membre, însă eu mă întreb uh, dacă n-ar exista posibilitatea de a viza inclusiv state dincolo de frontierele Europei. Nu uitați că vin eh, următorul val de oferte pentru Jocurile Olimpice din 2024 și, de asemenea, se va discuta organizarea Cupei Mondiale 2026. timpul, dacă vrem să influențăm aceste proceduri, e, acum, dacă vrem să intervenim. Mulțumesc foarte mult pentru toate contribuțiile. Nu știu care dintre colegii mei dorește să intervină, pentru că uh, nimeni nu și-a exprimat această dorință. Iar dacă nu vor exista intervenții, Ba da, doamna Lunacek, și după aceea domnul Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc uh, tuturor celor care ne-au uh, făcut astăzi prezentări, ne-au oferit o imagine concretă în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la fața locului în Rio de Janeiro în timpul pregătirii Jocurilor Olimpice, dar oferindu-ne și o imagine mai amplă uh, în legătură cu modul în care evenimentele sportive majore sunt uh, planificate. În Comisia pentru Drepturile Omului a Parlamentului European uh, am organizat audieri, am uh, elaborat rapoarte pe teme asemănătoare și acum un an am avut o audiere a Comisiei DROA împreună cu Comisia CULT în legătură cu jocurile sportive de la Baku și în martie 2015 am reușit să includem într-un raport pe care Parlamentul European îl elaborează anual uh, pe tema drepturilor omului, să solicităm un nou uh, cadru al politicilor specifice uh, pentru evenimentele sportive, ținând seama de respectarea drepturilor omului. Pentru că Sigur, acela este un document intern, dar noi am solicitat și un cadru politic specific. Deci eu um, aș adresa o primă întrebare reprezentanților Serviciului de Acțiune Externă și Comisiei. Uh, dacă în planul de acțiune pe tema drepturilor omului uh, um, a fost inclusă această cerere a noastră sau nu, din câte știu eu, uh, nu s-a întâmplat acest lucru și atunci de ce nu s-a întâmplat? Pentru că uh, trebuie să uh, ținem seama de acest criteriu din momentul în care începe licitația și până în momentul în care este atribuită organizarea cuiva. Dar dincolo de asta, aș vrea să Mă refer și la o altă chestiune și mi-a plăcut că am avut abordări diferite. Trebuie să conștientizăm puțin uh, acest aspect, pentru că în momentul în care uh, s-a decis ca Rio să fie uh, organizatorul Jocurilor Olimpice, m-am bucurat, pentru că eu mă deplasez frecvent în Brazilia, iubesc Brazilia și am zis că ar fi bine pentru uh, locuitori, dar sigur că depinde cum organizezi, care este infrastructura. Uh, și, din păcate, lucrurile nu s-au desfășurat tocmai bine. De fapt, uh, aceste manifestări uh, sportive trebuie să țină seamă și de faptul că toți cetățenii trebuie să poată să profite în urma unor asemenea evenimente. E, acum avem o imagine mai completă și cred că trebuie să urmărim lucrurile mai atent. Dacă vrei să uh, dezvolți infrastructura, sigur că la un moment dat e nevoie de strămutarea unor persoane, dar trebuie să fie un proces transparent, deschis, să-i atragă pe cetățeni în uh, derularea acestui proces. Deci ă, vom ține seama de aceste cerințe și în activitatea noastră parlamentară. Noi am avut o audiere anul trecut. Ă, vicepreședintele Comitetului European Olimpic da, îmi pare rău că acum de la Comitetul Olimpic Internațional nu a fost nimeni ă, prezent, pentru că nu ne interesează doar Comitetul Olimpic Internațional, ne interesează și FIFA și uh, alți organizatori de asemenea mari manifestări sportive. Dar, uh, până la urmă, uh, și ei trebuie să conștientizeze ceea ce se spune aici. Este important ca organizațiile internaționale sportive să fie îndemnate să își îmbunătățească uh, registrul de informații, astfel încât uh, să nu se ajungă la uh, situații de încălcare a drepturilor omului. Dacă nu există din partea organizațiilor sportive o presiune suficientă sau din partea statelor membre o presiune, din partea cetățenilor, atunci uh, această politică nu se va schimba și aș adresa o întrebare eh, invitațiilor. Unde credeți că există posibilitatea ca marile organizații sportive, Comitetul Olimpic Internațional, FIFA, să poată fi eh, sensibilizate, să înțeleagă pentru ca lucrurile să se schimbe? Aceasta ar fi întrebarea mea concretă. Mulțumesc, domnul Austreviciu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să înțeleg că să accept că după Jocurile Olimpice de la Sochi nu sunt deloc surprins uh, în legătură cu ceea ce se poate întâmpla în marile evenimente sportive. Pentru că a fost un exemplu excelent de uh, manifestare a corupției, de încălcare a drepturilor omului prin dominanța uh, Um, statului asupra cetățenilor, asupra teritoriului în care s-au derulat Jocurile Olimpice. Deci a fost un eveniment politic, nu un eveniment sportiv să ne gândim la uh, toate scandalurile uh, care de asemenea uh, au fost implicate în legătură cu uh, dopajul uh, sportivilor pentru a se ajunge la performanțe sportive extraordinare. Deci în legătură cu asemenea mega evenimente sportive și uh, problemele de îmbunătățirea infrastructurii eh, care este finanțată la modul general de către stat. În țările în care corupția este un fenomen normal în viața sociopolitică și economică, este un exercițiu, până la urmă, organizarea acestei manifestări, un exercițiu de spălare de bani. Și nu putem neglija acest aspect. Pentru că ar fi o încălcare a tuturor principiilor majore uh, ale drepturilor omului. Întrebarea mea, în ce măsură organizațiile pe care le reprezentați dumneavoastră, ONG-urile și celelalte, se află în, într-un dialog constant cu marile organizații sportive, cu Comitetul Olimpic Internațional, în eforturile de a combate corupția, de a uh, extinde infrastructura. Și uh, ați constatat vreun progres din acest punct de vedere pentru că există nenumărate exemple negative în ultimul deceniu. Mulțumesc. Îi voi da cuvântul domnului Antonio Silva Mondez de la Direcția Generală Educație și Cultură. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să uh, vă spun că uh, ați organizat o platformă de comunicare excepțională, iar astăzi, prin uh, manifestările sportive, ajung la lumină realități pe care altfel le-am trece cu vederea. Aș vrea să răspund la uh, întrebările care au fost adresate aici în legătură cu ceea ce întreprinde Comisia pentru ca în cadrul acestor activități sportive să fie respectat uh, problematica drepturilor omului. Și uh, uh, în ce privește și grupul de lucru pentru buna guvernanță la nivelul Uniunii Europene, s-a spus că este nevoie de principii de bază pe care buna guvernanță trebuie să fie construită. Și în luna mai am fost adoptat un document în care era vorba despre integritate, transparență, bună guvernanță, inclusiv pentru organizarea unor mari manifestări sportive mai ales una din întrebările esențiale a fost cea legată de mm, men- următoarea mențiune. O manifestare sportivă care este organizată cu bani publici trebuie uh, să uh, respecte drepturile omului. Este o uh, condiție sine qua non. Dar cum poți uh, controla dacă acest lucru este respectat? Principiile de bună guvernanță pe care le-am elaborat în colaborare cu statele membre, cu experții, uh, sunt uh, în faza de pregătire. Dar aceste principii de bază vor fi semnificative pentru buna guvernanță. Cum poți dovedi că organizarea uh, uh, garantează respectarea acestor principii? Cum poți garanta că drepturile omului vor fi protejate din toate punctele de vedere? că se respectă egalitatea dintre bărbați și femei, că nu uh, există discriminare rasială, că sunt respectate condițiile de muncă în timpul acestei uh, organizări. Toate acestea țin de fapt de buna guvernanță din statul respectiv. La Vilnius, în anul 2013, a avut loc o reuniune informală a ministrilor sportului. S-a discutat această chestiune și modul în care uh, instituțiile publice trebuie să se implice pentru ca aceste valori să fie respectate și drepturile omului să nu fie încălcate. Acum colaborăm cu diverse foruri internaționale, cu Comitetul Olimpic Internațional, cu diversele uh, asociații sportive, asociații olimpice, pentru ca aceste principii fundamentale să fie transpuse în practică în cadrul bunei guvernanțe. Iar ă, în organizarea acestor manifestări sportive, bineînțeles că vom avea aceste principii în vedere. Uh, va avea loc și cea de-a doua săptămână sportivă europeană în septembrie anul curent și uh, după aceea vom organiza o conferință privind buna guvernanță. La modul general, în care problematica drepturilor omului de asemenea se va afla în centrul atenției. Deci, uh, nu pot să spun că suntem deja mulțumiți, totul este un proces în derulare și, bineînțeles, că dorim să colaborăm și cu statele membre. Bineînțeles că um, toate țin, de fapt, de competența statelor naționale. Noi ne implicăm printr-un schimb de bune practici și prin uh, publicarea unor uh, experiențe din acest punct de vedere. Deci, organizațiile sportive, guvernele, sectorul privat, sunt toate implicate pentru ca uh, să putem să uh, punem experiența noastră la un loc și să valorificăm bunele practici. Mulțumesc uh, foarte mult, iar acum uh, reprezentantă UNESCO pentru Brazilia. Dați-mi voie să spun că nu sunt o expertă în acest domeniu, dar uh, doresc să am un schimb de vederi cu dumneavoastră pe această tomă. Cred că uh, trebuie să analizăm drepturile sportive și drepturile omului din diverse puncte de vedere, iar antevorbitorii s-au referit la asta. Like, uh, like the... S-au, folos, s-au referit vorbitorii la folosirea excesivă a forței, la nevoia de a întări sistemul de justiție, mediul care permite discriminarea, mediul care încurajează și promovează politice discriminatorii, drepturile copiilor, combaterea sărăciei legată uh, de drepturile economice, sociale și culturale menționate la început. În acest context, vreau să spun câteva lucruri despre uh, planul nostru pentru 2015-2016 privind uh, drepturile omului. Aici este vorba de câteva acțiuni la nivelul Uniunii Europene care sunt importante pentru discuția noastră de astăzi. În primul rând, susținerea clară, țintită a sistemului de justiție pentru a asista reforma sistemului judiciar cu formarea personalului din acest uh, sistem, cu respectarea standardelor și obligațiilor internaționale. O a doua prevedere în planul Uniunii Europene, promovarea, protejarea și îndeplinirea drepturilor copiilor. Uniunea Europeană susține țele partenere din acest punct de vedere pentru a întări sistemele de protecție a drepturilor copiilor, pentru a-i proteja pe copii împotriva abuzurilor, a neglijenței și a exploatării. Apoi cultivarea unui cadru nediscriminatoriu punem la punct în acest moment uh, un instrumentar al Uniunii Europene pentru antidiscriminare, care include um, forme multiple de discriminare și ne ocupăm împreună cu colegii de la Comisie și din statele membre. Și încă o chestiune, promovarea unor uh, agende cuprinzătoare care să susțină promovarea drepturilor economice, sociale și culturale, adică sporirea uh, concentrării acestor drepturi uh, și implicarea acestor drepturi în politicile Serviciului European de Acțiune Externă. Apropo de relațiile cu Brazilia și ce facem în relație cu Brazilia, și din perspectiva drepturilor omului avem o relație îndelungată cu Brazilia pe această temă. Avem o serie de proiecte care susțin drepturile omului în Brazilia, care sunt finanțate de Uniunea Europeană. E vorba de aproximativ 30 de milioane de euro care finanțează aceste proiecte și, în plus, Uniunea Europeană are un dialog la nivel înalt uh, cu Brazilia privind drepturile omului. E vorba de chestiuni bilaterale și multilaterale. În ultimul dialog din 2015, uh, Stavros Lambrinidis, reprezentantul special al Uniunii Europene, a mers în Brazilia și a avut reuniuni cu interlocutorii guvernamentali, societatea civilă, reprezentanții ai popoarelor indigene, militanți pentru drepturile omului și s-au referit la o serie întreagă de chestiuni bilaterale și multilaterale. Pentru noi ne interesează astăzi faptul că au discutat drepturile copiilor, adolescenților și tinerilor, educația și drepturile omului, inclusiv drepturile celor fără adăpost, a celor vârstnici și a persoanelor uh, LGBTI. O acțiune care a fost convenită la acest dialog a fost organizarea unei acțiuni comune înainte de Jocurile Olimpice. Este un proiect finanțat de Uniunea Europeană care susține protecția și promovează protecția uh, drepturilor copiilor și a tinerilor în situații de vulnerabilitate socială și economică. Se acordă atenție copiilor care locule, locuiesc în zonele subdezvoltate. E vorba de un proiect numit Rio 2016, drepturile copiilor și tinerilor în perspectiva Jocurilor Olimpice. Se desfășoară la Rio înainte și după Jocurile Olimpice și obiectivul este să uh, împiedice cinci dintre cele mai frecvente încălcări ale drepturilor copiilor și adolescențelor, și anume exploatarea sexuală, munca copiilor, utilizarea alcoolului și altor droguri, tinerii uh, și uh, adolescenții fără adăpost, uh, dispariția copiilor și a tinerilor în aceste contexte și contribuim de asemenea, delegația noastră în Brazilia a contribuit împreună cu uh, ONU EDS și Ministerul Sănătății din Brazilia și alții parteneri susține EU Abrazo împotriva discriminării E vorba de accelerarea reacției față de ADS pentru a promova toleranța, speranța și pacea și angajarea față de aceste idealuri în timpul Jocurilor Olimpice și Paralimpice și după aceste evenimente. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum o să dau cuvântul doamna Tatiana Gomes Bustamante de la ambasada Braziliei la Bruxelles. Aveți cuvântul, stimată doamnă, două minute și jumătate. Hai să zicem trei minute. Two minutes already. Două minute. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am aici niște informații apropo de ce se întâmplă. Informațiile sunt în portugheză deci o să citesc materialul în portugheză. Chiar dacă am uh, încercat uh, să prevedem uh, anumite lucruri. Am încercat să construim căi de acces pentru stadionul olimpic și să dublăm căile de acces, ceea ce este foarte important pentru regiunea respectivă ca rezultat al numărului de vehicule pe care le previzionăm. A trebuit să uh, strămutăm o parte din persoanele din aceste cartiere. A fost de asemenea uh, necesar uh, să deplasăm persoanele din zonele de risc, să le strămutăm și mai ales cele care erau pe malul fluviului și care erau prezente și în zonele învecinate am făcut acolo, e adevărat, evacuări, dar a avut loc un proces de negociere intensivă. E vorba de vreo 8.000 și ceva de familii care locuiau în această zonă pentru a putea dubla căile de acces și pentru a putea construi căile de acces la Parcul Olimpic și de asemenea pentru a Uh, stabili, uh, eu știu, pentru a întări malurile fluviului. Uh, au fost de asemenea strămutate vreo 2000 de familii. Li s-au oferit apartamente în cartierele învecinate și multe dintre ele și-au găsit locuințe în altă parte a orașului, în alte cartiere și sunt în aceste noi locuințe din luna martie. În majoritatea cazurilor, locuitorii au uh, plecat din locuințe insalubre și au ajuns în locuinții, locuințe mai sănătoase în cartierul Carioca și în vecinătate. Suntem la un kilometru și jumătate de oraș avem câteva sute de unități uh, uh, unde sunt apartamente cu două camere, chiar și cu trei camere, deci sunt uh, unități locative adaptate și pentru persoanele cu handicap. Zona Carioca cuprinde academie, o gară, piscine și locuri de joacă pentru copii. Uh, iar a fost vorba și de aproape 300 de familii care nu au părăsit zona pentru că nu erau incluse în acest proiect de strămutare. După procesul de negociere, 131 de familii au cerut municipalității să părăsească această comunitate, au cerut să ca în cadastru municipal să fie revizuite planurile. 18 familii au cerut să rămână în această comunitate. Familiile care rămân în această uh, comunitate vor uh, profita de renoirea cartierului uh, pentru că aici s-a făcut asanare, nu uh, există iluminat public, sunt zone de petrecere a timpului liber, sunt două școli care vor fi dotate cu structuri uh, necesare. Există o structură nomadă pentru Parcul Olimpic, sunt, au fost construite și două o, noi școli, cum spuneam. Există un teren de 1.500.000 de metri pătrați unde exista un autodrom toate aceste instalații sunt necesare pentru Jocurile Olimpice și pentru cele paraolimpice pentru a primi cei care participă la jocuri. E vorba de uh, locul central al jocurilor olimpice, parcul olimpic, unde vor avea loc foarte multe evenimente sportive, foarte multe probe sportive, uh, gimnastică, călărie, atletism. Uh, prin parteneriatul public-privat au fost create aceste instalații publice sportive utilizând tot ceea ce există. Există deja velodromul, terenurile de tenis și vor rămâne structuri permanente care vor fi folosite cu parcul acvatic. Ele toate vor face parte din centrul olimpic de antrenament, va fi cel mai mare centru și cel mai modern centru de antrenament din America Latină va fi creată uh, infrastructura necesară pentru a primi câteva mii de copii. Iar în ceea ce privește actele de violență comise de poliție, pot să vă spun că asistăm, uh, suntem confruntați cu crima organizată, cu acte de violență în mediul urban. Uh, au fost menționate acest lucru. Uh, Rio a fost însă ales ca oraș olimpic și este un aspect asupra căruia trebuie să acționăm în continuare. Avem unități de poliție pacifică care acționează în teren pentru a reduce numărul de omucideri care au trecut uh, la 18,5% uh, în 2015. Deci este cea mai scăzută cifră. Uh, ne bucurăm de susținerea populației pentru această politică, lucru care a reieșit din niște sondaje și ni s-a spus că trebuie să facem față acestor provocări cotidiene. Uh, forțele de poliție se confruntă cu grupurile de crimă organizată. Deci violența, actele de violență comise de forțele publice uh, reies din sancțiunile disciplinare pe care le aplică pentru Uh, și cerem forțelor de securitate să ia lucrurile în mână. În ceea ce privește copiii și adolescenții, recunoaștem că sunt vulnerabili, mai ales cei care locuiesc în stradă. E vorba de copii care se desează în tot orașul și în contextul acesta, situația aceasta este uh, avută în vedere mai ales de echipele sociale ale municipalității pentru a elimina aceste uh, surse de vulnerabilitate socială tinerii, copiii care se deplasează în oraș uh, sunt uh, opriți în momentul în care au un comportament antisocial sau e vorba de cei sub 18 ani și atunci pot fi duși într-un centre de primire sociale printr-un protocol judiciar existent iar uh, secretariatul municipalității este locul unde se verifică situațiile astea pentru reabilitarea tinerilor și copiilor. Numai acest secretariat poate să-l însoțească pe copilul și, uh, uh, sau pe adolescentul respectiv care are nevoie de protecție, mai ales dacă tânărul sau copilul are un comportament antisocial sau participă la acte delictuale statul uh, Rio de Janeiro are informații privind infracționalitatea din acest, sat, din acest stat. Sunt, există indicatori ai violenței, deci toate informațiile uh, sunt uh, trimite foarte transparent. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și interpreților, este deja 12 și 34 trebuie să respectăm și drepturile interpreților. Și acum o să invit pe musafirii noștri să spună câteva cuvinte, un minut, nu mai mult, și să tragem niște concluzii. Vă rog, aveți cuvântul. Nu aveți nimic de spus la concluzii? Bun. Mulțumesc. O să încerc să răspund la câteva dintre chestiunile care au fost aduse în discuție, una câte una. Ce șanse sunt să facem pași înainte privind uh, federațiile sportive? Voi vorbi despre FIFA, Andreea va vorbi despre Comitetul Internațional Olimpic. S-au făcut niște reforme la FIFA, sunt modificări în ce privește guvernanța FIFA, o femeie din Senegal are o poziție de conducere, există un consilier special pentru drepturile omului și pentru afaceri și recent FIFA a cerut uh, ca aspectele legate de drepturile omului uh, să fie avute în vedere în contractele viitor. Deci sunt uh, pași mici semnale, dar trebuie să ne concentrăm asupra punerilor în uh, aplicare. Trebuie să forțăm cumva punerea lor, punerea lor în, în aplicare prin presiunea publică, ridicându-ne vocea și spunând ce aveam de spus. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Andreea. Voi încerca să mă refer la punctele menționate aici privind recomandările. Cred că o să urmăm cele spuse de Minchi în ceea ce privește capacitatea drepturile copiilor pentru a include drepturile omului în criteriile pentru candidatura Uh, de a găzdui un eveniment. Trebuie să avem o analiză cuprinzătoare a situației, să facem monitorizare uh, independentă. În ceea ce privește dialogul cu Comitetul Internațional Olimpic, în momentul în care am fost gazdele acestor evenimente de acum două săptămâni cu Amnesty la Geneva, am profitat de această ocazie ca să aducem două mame de la Rio, Eh, le-am adus la Lausanne să se întâlnească cu Philip French, directorul pentru afaceri publice de la Comitetul Internațional Olimpic. Și au eh, povestit, eh, au povestit ce s-a întâmplat, povestea lui Jonathan pe care ați auzit-o de la Amnesty, și de asemenea situația din comunitatea pe care am menționat-o și eu. Au cerut comitetului să ia măsuri pentru a evita asemenea situații la următoarele Jocuri Olimpice și a cerut comitetului să monitorizeze uh, cum uh, se va pune uh, în aplicare acordul cu comunitatea. De asemenea, s-a cerut să se ia legătura cu autoritățile braziliene pentru ca ele să ia toate măsurile astfel încât să împiedice violențele provocate de poliție. A fost o discuție deschisă, domnul French a ascultat cu atenție ce au spus membrii comunității braziliene și a transmis uh, acest mesaj autorităților de organizare. Vreau uh, să citesc ce apare pe website, uh, pe un website din Rio de Janeiro al Comitetului de Organizare. Este vorba de rezultatele unor intervenții făcute de poliție la Rio și în statul Rio privind omuciderile deci în, 2016, în 2015, mă scuzați, în capitala uh, Rio au fost 17 persoane și în statul Rio 44. Acum în 2016, în capitala Rio 40 de persoane, deci o creștere de 135% și în statul Rio 84, deci o creștere de 90%. Mulțumesc foarte mult, domnul Cornejo. Mă mulțumesc foarte mult. Vreau uh, să mă uh, refer la impactul nostru pentru Amnesty. Jocurile de la Rio și alte uh, evenimente ne oferă șansa să uh, vedem ce se întâmplă cu drepturile omului. Am vorbit despre diversele etape. Uh, sunt multe de spus despre evenimentele olimpice. Vrem să ne să știm exact că se conștientizează la nivel internațional ce se întâmplă acolo. Pentru noi responsabilitatea și asumarea responsabilității este extrem de importantă pentru că joacă un rol important pentru familiile care au suferit de pe urma intervenției poliției și ne concentrăm pe acest lucru și vreau să închei uh, Uh, apropo de această violență și ideea că siguranța sigur este și sigur, securitatea este necesară, oamenii trebuie să simtă că sunt mai siguri, dar discriminarea așa că și ea un rol important uh, și trebuie să vedem cum putem îmbunătăți situația. Mă refer la mama lui Eduardo de Jesus, care a fost uh, împușcat de poliție în afara casei. Mama Uh, care a strigat, mi-ați ucis copilul și polițistul a zis, uh, așa cum ți-am omorât copilul, te pot omorâ și pe tine pentru că am omorât copilul unei nemernice. Uh, nu putem să acceptăm așa ceva, trebuie să facem față violenței. Sunt trebuie să existe un echilibru între protejarea drepturilor celor care sunt martori inocenți la asemenea evenimente. Mulțumesc, ultima intervenție, domnul Marin Lepintu. În concluzie, permiteți-mi să revin asupra unei alte formă de încălcare a drepturilor omului mai tăcută, mai puțin spectaculoasă, care uh, adesea suscită mai puține reacții. Este vorba despre exploatarea sexuală a femeilor, exploatarea sexuală a copiilor, care sunt adesea asociate acestor evenimente, mai ales în țări cum ar fi Brazilia. Sunt rețele puternice care exploatează sexual copiii, mai ales copilele și tinerii, și, cum spuneam, copii, minori în general și adolescenții sunt exploatați sexual. Deci, este o gravă încălcare a drepturilor omului căreia uh, trebuie să-i uh, dăm atenția cuvenită și să o prioritizăm în comunicările noastre. Mulțumesc! Uh, încheiem reuniunea și reluăm la ora 3 după amiază.